Jest? Okej. Okay. Panie i panowie, proszę o zajmowanie miejsc. Doamnelor și domnilor, vă rog să ocupați loc. Vom începe reuniunea noastră de îndată ce toată lumea este gata. Așadar, doamnelor și domnilor, bine ați venit la cea de-a doua dezbatere publică privind uh, viitorul politicii agricole comune, organizată cu participarea președintelui uh, Comisiei Agri în Parlamentul European, domnul Paolo de Castro, și uh, comisarului responsabil pentru agricultură și dezvoltare rurală, nume domnul Dacian Cioloș. Și, desigur, dacă îmi dați voie să mă adaug și pe mine la listă, dați voie să vă reamintesc că pe 12 octombrie Comisia Europeană a prezentat un pachet de șapte regulamente cu privire la viitorul politicii agricole comune. Cu privire la reforma politicii agricole comune, și tot în octombrie a avut loc și o reuniune a Consiliului, a prima lectură, iar în noiembrie a urmat o dezbatere cu privire la plățile directe. urmată în decembrie de o altă reuniune a Consiliului. Acolo se va discuta dezvoltarea um, regiunilor rurale. În același timp, în uh, cadrul uh, întrunirii um, informale a Consiliului Ministrilor din Wrocław, am hotărât să organizăm dezbateri deschise în Parlamentul European care să se axeze pe dezvoltarea politicii agricole comune. Prima asemenea dezbatere a avut loc în 7 noiembrie cu participarea miniștrilor uh, agriculturii din Uniunea Europeană și uh, de asemenea participarea membrilor parlamentelor naționale. Dezbaterea de astăzi um, îi aduce alături de noi și pe reprezentanții organizațiilor de agricultori. Aici uh, domnul De Castro a propus ceva și anume îmi spune că nu au fost invitate toate organizațiile uh, din Europa, însă uh, peste 50 de asemenea organizații au fost uh, invitate. E vorba de organizații direct vizate de producțiile agricole și de uh, industria de prelucrare, nu, deci nu doar de comerț, ci și de aceste aspecte. Sigur, este imposibil, uman vorbind, să uh, reunim toți reprezentanții tuturor organizațiilor uh, la o anumită dezbatere. Deci, probabil, dacă cineva nu participă, fie nu se simte direct vizat de problema producției agricole, fie există o altă motivație. Următoarea dezbatere va avea loc în data de 19 decembrie, uh, tot grație domnului De Castro, iar uh, cu ocazia reuniunii Consiliului din decembrie vom rezuma um, rezultatele celor trei dezbateri. Apoi, în ianuarie, vom încerca să prezentăm uh, concluziile uh, dezbaterilor organizate de președinția poloneză cu privire la uh, politica agricolă comună. Îi voi da imediat cuvântul domnului președinte Paolo de Castro, președintele Comisiei de Agricultură. După aceea va la cuvântul domnul comisar, urmat de raportorii noștri, și de uh, o listă de 25 de vorbitori care vor avea fiecare câte 4 minute. Eu le voi da fiecăruia cuvântul și sper ca până la ora 18 să um, aibă loc dezbateri, iar dacă vom avea uh, timp, va urma și o procedură a intervențiilor spontane. Uh, însă uh, timpul pe care îl avem la dispoziție este strict limitat până la ora 18 și 30 de minute. Uh, și va trebui să lăsăm puțin timp și pentru a trage niște concluzii noi cei din prezidiu. Acum îi dau cuvântul domnului Paolo De Castro. Grazie caro Marek, buongiorno e grazie a tutti voi per la presenza. Mulțumesc foarte mult Marek. Bună ziua! Vă mulțumesc tuturor care vă aflați astăzi alături de noi cu această ocazie importantă, unde putem asculta și ne putem implica în uh, aceste discuții. Sunt reprezentate ONG-urile și așa mai departe. Aș dori să le mulțumesc în mod special domnului ministru Marek Savici, președintele Consiliului, care a organizat această reuniune a venit aici pentru a deschide evenimentul de astăzi. Îi urez bun venit și domnului comisar Cioloș, care, așa ca întotdeauna, s-a arătat dispus să ne asculte și să discute cu noi. Avem niște obiective foarte ambițioase înaintea noastră. Ne dorim să avem un dialog direct și constructiv cu oamenii care sunt implicați în mod direct în mediul din agricultură. Sunt reprezentate și instituțiile europene, toți aceia care au putere de codecizie în ceea ce privește raportul cu privire la reformă. Cred că reforma pe care ne-am propus-o e extraordinară. În zonele dezvoltate observăm că există temeri cu privire la siguranța alimentară. Cred că, în viitor, această teamă va deveni un uh, fenomen sistemic. Întregul sistem va fi supus la testă în viitor. Agricultorii vor avea nevoie de noi instrumente astfel încât să facă față acestei situații dificile. Agricultura în viitorii ani va trebui să poată să garanteze o continuare a asigurării cu resurse. În același timp, aceste bunuri trebuie să fie în continuare asigurate. E important să luptăm și împotriva schimbărilor climatice. Coeziunea socială este și ea foarte importantă. Însă, în primul rând, avem nevoie de o agricultură durabilă durabilă din punct de vedere economic. Acest lucru înseamnă că responsabilitatea noastră astăzi este ca în primul rând, să îi oferim acestui sector, adică agricultorilor noștri, să le oferim acele instrumente de care au nevoie pentru a putea să răspundă acestor provocări reieșite din noua situație, adică să producă mai mult și să polueze mai puțin. Așa că pe aceste aspecte ne vom concentra. Ne dorim o nouă politică agricolă comună care să-i facă pe agricultorii noștri mai puternici și mai competitivi. Trebuie să ajutăm să se poată poată proteja de riscurile care apar odată cu această situație dezechilibrată de pe piață. Nu putem să acceptăm să mai existe pierderi în ceea ce privește potențialul agricol. S-a subliniat cu diferite ocazii ca noi, Parlamentul European, avem în fața noastră o abordare foarte importantă. Avem două rapoarte, una a domnului George Lyon și unul al domnului Albert Des. Ne dorim să continuăm să mergem pe acest drum și am primit acest mandat din partea cetățenilor europeni. Suntem sub procedura de codecizie. Împreună cu Consiliul, noi suntem responsabili de rezultatele acestor abordări legislative. Acesta este mandatul pe care l-am primit de la majoritatea care au votat în plenară rapoartele pe care tocmai le-am menționat. La prima discuție la Comisia Agri, pe care eu o prezidez, a devenit foarte clar că în lunile următoare eforturile noastre vor trebui să se concentreze în primul rând pe promovarea producției. Dorim să promovăm producția astfel încât să actualizăm și situația și să facem reforme în liniile pe care ni le dorim. Ne dorim ca viitorul PAC să fie mai flexibil. E nevoie și de măsuri. E nevoie de măsuri pentru a putea să facem față crizei care a avut efecte atât de negative asupra diferitelor sectoare de pe piață în ultimii ani. Așa că îi cerem Comisiei să ne sprijine pe această cale pe care am pornit. Trebuie să fie încurajat progresul pentru a se ajunge la un acord la care sperăm să ajungem cât de curând e posibil un acord care sunt convins, Marek, că ne va ajuta pe fiecare dintre noi. Cred că astăzi putem să ne aducem contribuția în acest sens, împreună cu toți cei implicați în domeniul agriculturii. Acest eveniment este deschis, este transparent. Așa că cei care ne ascultă astăzi vor, astăzi vor putea să ne ajute să asigurăm un grad de convergență, să vină cu niște propuneri care să se plieze pe lumea care ne înconjoară sunt sigur că vom putea să ajungem la un rezultat bun pentru agricultorii noștri și folositor pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Dziękuję bardzo Paulo za wprowadzenie, bardzo proszę. Mulțumesc foarte mult Paulo pentru prezentarea făcută. Acum îi dau cuvântul domnului comisar. Yeah. Mulțumesc, Marek. Mulțumesc și Consiliului pentru Agricultură pentru faptul că a avut inițiativa să organizeze această conferință, care vine după ce a organizată deja de Parlamentul European și de către Comisia de Agricultură. Vă reamintesc că pe 19 decembrie Comisia va organiza o conferință la care sunteți invitați și dumneavoastră și la care vom invita reprezentanții ai, uh, ai mediului științific, analiști, pentru a-și prezenta opiniile și analizele în legătură cu propunerile de reforme. Și astfel vom încheia ciclul celor trei conferințe pe care le organizăm împreună cu Consiliul și cu Parlamentul. Acum mă voi referi foarte rapid mai ales la conținutul acestor propuneri, pentru a pune în evidență anumite elemente importante, după părerea mea, și cred că și dumneavoastră vă veți referi la ele. Dezbaterile publice de la prezentarea reformei s-au concentrat mai ales pe ecologizare. Deci nu voi reveni mult asupra acestei chestiuni, deoarece vom avea ocazia să o discutăm ulterior. Voi menționa doar faptul că ținem cont și de eforturile făcute, de eforturile pe care uh, agricultura le face deja pentru a se ecologiza și pentru a, gestiona, a gospodări mai bine resursele naturale. Vă reamintesc doar faptul că de, din anii 70-80, uh, utilizarea nitraților în agricultura europeană a scăzut cu 27%, iar la fosfor și potasiu scăderea a fost de 50%. Prin ecologizare propunem să mergem mai departe, să ajungem la o schimbare a mentalității în practicile agricole și să avem și o schimbare în ceea ce privește modul în care este percepută agricultura deoarece această încredere între ceea ce fac agricultorii și ceea ce percepe societatea e esențial pentru viitor. Și în această direcție se îndreaptă propunerile pe care le-am făcut noi. Așa cum spunea și Paolo, competitivitatea agriculturii europene include elementele care țin de competitivitatea economică și o propunere importantă, după părerea mea, puțin discus, discutată uh, de la prezentarea de pe 12 octombrie, este cea a piețelor și a organizațiilor de producători. Aș vrea să vă reamintesc un lucru. Pentru a putea menține competitivitatea agriculturii europene și pentru a le permite agricultorilor să producă, am hotărât să menținem ajutoarele directe la venituri și să le consolidăm pentru anii viitori, deci până în 2020 cel puțin. Bineînțeles, există și angajamentul, cu angajamentul de a asigura o mai bună distribuire a acestor ajutoare directe între statele membre și în cadrul statelor membre și cu o propunere de plafonare și de definire a agricultorului activ, pentru că aceste ajutoare să fie mult mai bine țintite. Această reformă e foarte importantă doar în ceea ce privește gestionarea piețelor, deoarece nu doar autoritățile publice intervin, ci toți actorii de pe piața agricolă. Am hotărât să menținem sistemele de intervenție pe piață, intervenția publică acolo când este necesar, să creștem stocările private practic în toate sectoarele pentru a ne asigura că avem o adevărată plasă de siguranță care poate fi mobilizată rapid atunci când este cazul. Aceste intervenții de pe piață nu vor fi uh, strâns legate doar de variația prețurilor de pe piață, ci vor avea legătură cu toate problemele economice care pot apărea și care pot afecta o anumită filieră sau alta. De aceea cred că această propunere ne oferă într-adevăr o plasă de siguranță care poate fi mobilizată rapid, iar comisia trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a face acest lucru și sper că și Parlamentul și Comisia se vor îndrepta pe aceeași direcție. Un rol important în ceea ce privește competitivitatea îl, va, îl vor juca cercetarea și dezvoltarea, având să vom vorbi despre asta mai târziu, nu acum, nu voi uh, vorbi foarte mult acum despre acesta. În ceea ce privește plasa de siguranță, deci am propus să consolidăm sistemul și să se țină cont de situațiile economice diferite în sectorul agricol. Pe lângă această plasă de siguranță, avem și o rezervă de criză care nu e legată de bugetul pentru plățile directe, ci separată, de 3,7 miliarde de euro pentru toată perioada. Sumă care poate fi mobilizată printr-o clauză de urgență uh, extinsă. Pe lângă acestea, în cadrul celui de-al doilea pilon, propunem mecanisme de asigurare care le vor permite statelor membre și agricultorilor să mobilizeze acest buget atât pentru a-i încuraja pe agricultori să creeze fonduri mutuale sau să uh, stabilească sau să înființeze sisteme de asigurări mai eficiente care să țină cont nu doar de aspectele care au de a face cu efectele schimbării climatice sau meteorologice asupra producției agricole, ci care să țină cont și de efectele de pe piață, volatilitatea prețurilor și a veniturilor. Deci, pe lângă intervenția de pe piață, această plasă de siguranță, agricultorii vor avea și aceste fonduri de asigurări care le vor permite să compenseze eventualele pierderi rapide de venituri în anii în care volatilitatea este mai marcată. Ar vrea să subliniez un alt element care se adaugă acestor două instrumente și anume cel legat de organizarea producătorilor. Cred că pe viitor, dacă vrem să avem un sistem de gestionare a pieței eficient, în miezul acestui sistem, în acestui dispozitiv, trebuie să plasăm nu autoritățile publice birocratice, ci mai degrabă organizațiile agricultorilor. Și aici noi propunem să creștem posibilitățile de recunoaștere a organizațiilor de producători și organizații interprofesionale la toate sectoarele. Vrem să extindem măsurile pe care le avem pentru sectorul horto uh, de fructe și legume către celelalte sectoare, pentru ca acești organizatori să poată fi recunoscuți oficial de către fiecare stat membru în calitate de organizație de producători sau interprofesională. O recunoaștere obligatorie, prin urmare, acestor organizații de producători sau organizații interprofesionale. Pe lângă aceasta, niște reguli de derogare antitrust modernizate. Apar deci și aceste reguli care în întreg sectorul agricol deci sunt introduse practic în întreg, în întreg sectorul agricol, nu doar la fructe și legume, ci și la vin și la altele, pentru că astfel producătorii să poată acționa împreună pentru a planifica producția, pentru a-și promova produsele, pentru a vedea ce investiții pot să facă în comun. Înființarea acestor uh, organizații de producători va fi sprijinită financiar atât în faza de început cât și ulterior pentru a pune în practică programe de acțiune, de investiții și de gestionarea piețelor. Și cred că pe viitor, pe măsură ce vom uh, face ca instrumentele de gestionare a pieței să progreseze, vom face aceasta în mod eficient uh, de pe viitor pentru organizațiile de producători. Aceste organizații vor putea practic să facă totul. Eu mă gândesc la planificarea producției, la investiții. Singurul element care nu poate fi introdus este cel al fixării prețurilor sau a de fixare de cote, însă restul poate fi făcut în comun. Și cred că rolul și locul producătorilor în lanțul agroalimentar va fi consolidat. Iată câteva elemente pe care țineam să le subliniez astăzi, deoarece nu am vorbit mult despre toate aceste instrumente care, pe lângă plățile directe, după cum spuneam, le vor permite agricultorilor să consolideze, să-și consolideze competitivitatea și poziția lor pe piață pentru a ne asigura că producția agroalimentară din uh, Uniunea Europeană și are uh, locul cuvenit aici, dar și pe piața internațională. Și eu cred că lucrurile, aceste propuneri trebuie văzute în ansamblu. Avem anumite instrumente pentru a avea o producție mai durabilă, însă avem și alte instrumente pe lângă cele legate de inovare ci avem alte instrumente care le vor permite agricultorilor să producă mai bine, într-un mod mai adaptat la cererea societății și a pieței. Acestea sunt elementele pe care am ținut să le subliniez și sper ca în intervențiile dumneavoastră să faceți trimitere la aceste idei și să vedem cum putem să le îmbunătățim sau uh, să le consolidăm în perioada imediat următoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Acum domnul Gerd Zonleitner de la COPA. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați membri ai Parlamentului European, stimate doamne, stimați domn, țin să mulțumesc președinției Consiliului Polonez pentru că a organizat această dezbatere importantă astăzi și discutăm în numele a trei, în, dis, iau cuvântul în numele a 13 milioane de familii de agricultori din Uniunea Europeană. Dacă agricultura europeană vrea să răspundă cerințelor ce ne așteaptă în viitor, atunci trebuie să facă trei lucruri foarte importante. În primul rând, trebuie să răspundem la cererea în creștere în ceea ce privește alimentele la nivel global. Și apoi, chiar dacă ne confruntăm cu mai puține resurse, trebuie să facem față și schimbărilor climatice. Aportul dumneavoastră este foarte important pentru a asigura o creștere economică și ocupare profesională în Uniunea Europeană. Creșterea economică este acum un punct important, mai ales că ne confruntăm cu o criză în Uniunea Europeană. Sectorul agricol este unul foarte important în Uniunea Europeană. Se ocupă, sunt ocupați în acest sector cam 40 de milioane de oameni. Și Uniunea Europeană are un rol foarte important de jucat pentru creșterea productivității în agricultură, pentru siguranța alimentară și pentru creșterea economică. Toate acestea trebuie să le sprijine. De aceea, ecologizarea face parte din propunerea Comisiei și ne interesează foarte mult. Ne dorim să existe măsuri pentru mediu. Nu suntem împotriva unor asemenea măsuri. Fermierii știu că este neapărat nevoie să ne protejăm resursele naturale. Trebuie să răspundem la provocările legate de climă. Iar noi suntem foarte conștienți, poate mai mult decât alte grupuri sociale. Însă când vorbim despre productivitate, despre creșterea productivității, și în acest caz întâlnim niște provocări foarte importante dacă ne dorim să avem siguranță alimentară și creștere economică. Comisia a ținut cont de partea de ecologizare, însă, în ceea ce privește partea de creștere, aceasta a fost uh, complet ignorată. 70%, di, 7% din teren să fie folosit pentru infrastructură ecologică, e bine, este foarte dificil. În același timp, strategia 2020 cere o creștere a productivității agricole. Pentru noi va fi foarte greu, pentru că o economie biologică, ecologică e foarte greu de făcut. E clar că trebuie să ținem cont de mediul, dar avem nevoie și de creștere economică. Însă trebuie să se țină cont de costurile mari, iar costurile de producție ar trebui să fie reduse în sectorul agricol pentru că nu ne dorim ca consumatorii să fie mult mai afectați sau să crească foarte mult nivelul importurilor. Noi suntem de părere că agricultorii pot să-și aducă aportul la uh, schimbările climatice, la împiedicarea acestora. Pentru ca să putem face acest lucru, e nevoie de măsuri. E nevoie de măsuri care să, să sprijine un sector dinamic și eficient. Pe scurt, putem zice că e nevoie de ecologizare, creștere ecologică, dar ținând cont de durabilitate. Apoi, în ceea ce privește plățile, noi credem că, pentru legitimizarea PAC, e foarte important să vorbim de asigurarea alimentară și stabilitatea. Trăim într-o lume nesigură. Dacă vrem să asigurăm toți acești factori, atunci, în sectorul agricol, trebuie să ajungem la o, un mai mare grad de ocupare și cred că publicul va recunoaște că aceste costuri legate de PAC ar fi mai puțin de un procent. Vorbim de o investiție foarte importantă. Comisia ne vorbește de ecologizare sub pilonul al doilea. E important ca Comisia să spună foarte clar că dezvoltarea rurală aparține de Europa 2020 și aceasta poate să își aducă aportul în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. O altă problemă pe care o avem cu propunerea Comisiei e următoarea. Nu există niciun fel de simplificări aici, în ceea ce privește ecologizarea, plafonarea sau felul în care sunt definiți agricultorii activi, Acestea nu sunt foarte bine definite, sunt greu de înțeles pentru public. Atunci când o propunere nu vine cu niciun fel de facilitare, simplificare trebuie să fie rectificată. Am văzut ce se dorește să facă cu plățile directe. Însă, după părerea noastră, cer mai bine ar fi ca statele membre să aibă un anumit grad de flexibilitate cine poate fi văzut ca agricultor activ și cine nu. Suntem împotriva plafonării din mai multe motive. Această plafonare va sancționa acele ferme care își doresc să se modernizeze. Apoi mai există și diferite forme de organizare ale fermelor, iar efectele se vor resimți și aici. În ceea ce privește distribuirea plăților directe între statele membre, credem că Comisia se află pe drumul cel bun. Noi ne dorim să fie tratați toți fermierii într-un mod egal și trebuie să se țină cont și de condițiile de la care se pornește, în fiecare caz. E nevoie de convergență. Însă, pentru mulți fermieri vor fi multe probleme, pentru că fermierii au nevoie de mai multă flexibilitate și au nevoie de mai mult timp pentru a vedea care sunt efectele negative ale unui nou sistem de plăți. Însă nu se poate porni de la cele 15% propuse de comisie în primul an. Suntem de acord cu Comisia atunci când spune că e nevoie de flexibilitate în statele membre pentru aceste plăți. Nu suntem foarte mulțumiți de propunerea Comisiei care își dorește să extindă fondurile pentru anumite zone, cele protejate Natura 2000, unele sub primul pilon, al doilea, al iar altele trecute în al doilea pilon. Aici situația va deveni complicată. La fel ca Parlamentul European, nici noi nu înțelegem definiția pentru regiunile defavorizate. Și ajung acum la dezvoltarea rurală. E pilonul principal, dar nu există aici niște uh, măsuri concrete în ceea ce privește creșterea ecologică. Nu ne este foarte clar cum va funcționa întreaga strategie în practică. Apoi, în ceea ce privește măsurile pentru al doilea pilon, pot să spun următoarele. Noi salutăm abordarea tematică propusă. Foarte important e faptul și că se pune accentul foarte mult pe inovație. Noi sperăm că parteneriatul european de, de inovație va duce la un concept solid în care fermierii să poată beneficia de consiliere. Și acum câte ceva despre stabilitatea pe piață. Și această componentă este în mod foarte clar foarte importantă pentru asigurarea cu alimente. Nu ne dorim să ne reîntoarcem la sistemul inițial, însă avem nevoie de niște mecanisme care să vină cu un răspuns la crize, niște mecanisme care să poată duc, să ducă la o stabilizare a situației. Aceste noi rezerve pentru criză trebuie să fie folosite. Acum mă voi întoarce la ce am spus și la început. Cea mai mare provocare a noastră e aceea de a vorbi în cifre. E important ca agricultorii să își poată asigura traiul și să poată să-și aducă contribuția la creștere. Noi suntem convinși că răspunsul la aceste provocări, răspunsul din partea Comisiei, poate să fie îmbunătățit. Noi ne dorim să trecem printr-un proces care să nu fie unul prea îndelungat. Credem că putem stabili viitorul PAC, dar nu putem face acest lucru dacă nu cunoaștem exact situația bugetară. Trebuie să ne asigurăm că noul PAC va duce la următorul fapt. Agricultura europeană va trebui să fie un sector dinamic un sector eficient, un sector care să poată să fie mai bine înarmat, astfel încât să răspundă la provocările care ne așteaptă. Și acum încă ceva despre însemnătatea PAC. Dacă Uniunea Europeană ar funcționa și în alte domenii așa cum funcționează în PAC, atunci nu ne-am confruntat cu criza de acum. Mulțumesc foarte mult, Gert. Și acum voi da cuvântul domnului Paolo Bruni, președintele COGECA. Grazie, președinte Savicchi. Mulțumesc frumos, domnule președinte Savicchi. Vreau să-l salut pe Paolo de Castro, președintele Comisiei Agricultură și pe domnul comisar Cioloș, precum și pe deputații prezenți în sală și uh, pe invitații la această conferință. Vă prezint contribuția COGECA, Federat, Comitetul General al Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană, peste 8.000 la număr, care reunesc aproape 7 milioane de agricultori europeni. Colegul meu, Zonleitner, uh, a vorbit uh, despre termenii generali, despre cadrul general al propunerii comisiei, astfel încât eu mă voi concentra, după cum a spus uh, domnul Cioloș în intervenția sa, pe partea care se referă la piață mai ales. E vorba de sectorul de competitivitate. Acest capitol ni se pare absolut esențial și cred că va trebui să îi acordăm toată atenția, pentru că trebuie mereu să ținem seama de faptul că întreprinderile noastre, cooperativele noastre, trebuie să se confrunte în ceea ce privește concurența cu alte întreprinderi neeuropene, unde normele, regulile de securitate și de respect și de respectarea mediului nu sunt identice cu cele din Europa. Prin urmare, le este mult mai ușor întreprinderilor necomunitare să uh, producă la costuri reduse. Trebuie așadar, profitând de ocazia reformării uh, PAC, să creăm mecanisme care să permită întreprinderilor uh, să rămână competitive în vi- uh, pentru viitorul agriculturii europene. Totodată va trebui să ținem seama și de sectorul de ocupare a forței de muncă, pentru că avem tendința adesea să uităm de acest aspect. Ne gândim adesea la ocuparea forței de muncă din uh, sectorul uh, automobil. Dar, totodată, sectorul agricol și sectorul alimentar angajează în mod indirect sau direct un, un, oferă un loc de muncă din șase în toate sectoarele Uniunii Europene. Să conservăm viitorul agriculturii și sectorul agroalimentar înseamnă să garantăm un loc de muncă și ocuparea locurilor de muncă în Uniunea Europeană. Cred că s-a făcut referire la nevoia de a produce mai mult la nevoia de a favoriza creșterea și uh, toate acestea în seamă de uh, previziunile FAO pentru viitor. Dar nu trebuie să uităm de elementele obiective care ne uh, reamintesc în special, special în ceea ce privește uh, semințele că în Europa creșterea este de sub 1% în acest sector. Prin urmare, să stabilim ținte clare pentru cercetare și pentru inovare este un uh, imperativ. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt aspect aspect care, după părerea mea, face parte tot din sectorul competitivității. Să fie competitivă înseamnă pentru o um, întreprindere să uh, realizeze performanță în lanțul alimentar și prima veriga acestui lanț alimentar este agricultura. Dacă facem calculele, ne dăm seama că agricultura reprezintă procentajul cel mai redus din valoarea generală a lanțului alimentar. Este un semn clar că trebuie să facem ceva pentru a reechilibra uh, lanțul de valori. Există un forum al concurenței care a fost uh, pus uh, în funcțiune de vicepreședintele Tajani și care se ocupă exact de aceste chestiuni. Dar, după cum am spus uh, anterior, am vorbit cu domnul Cioloș uh, despre acest lucru cu, acum câteva zile la Roma, dar cred că politica agricolă comună trebuie să încerce să răspundă acestei probleme uh, referitoare la valoarea lanțului alimentar. Rezultatul formii pentru concurență și competitivitate trebuie să fie ținu, uh, luat în considerare în reforma politicii agricole comune. Astfel vom putea întări poziția agricultorilor și nu pot decât să iau notă despre, uh, o notă pozitivă despre ceea ce se propune în uh, reformă vis-a-vis -vis de asociațiile de producători și asociațiile interprofesionale. Cred că suntem pe calea cea bună. Acestea fiind spuse, însă, trebuie să fim prudenți, trebuie să avem grijă la modalitățile și la tipologia acestor organizații de producători. Ele trebuie să fie reale. Comisarul a citat un exemplu care mi-a plăcut mult și sper că vom putea să-l replicăm atunci când uh, vom evolua în dezbatere. Atunci când domnul comisar spune că uh, acest model trebuie reluat în alte sectoare, sunt de acord. Interamente la comercializzazione. All- uh, este vorba de modelul fructelor și legumelor dar acolo el se ocupă de toată comercializarea. Dacă extindem acest model la toate sectoarele, este foarte bine. Cred că acest lucru ar garanta caracterul concret al acestor organizații. În cadrul COJECA, noi considerăm că un model ideal ar putea fi cel al cooperativelor, de exemplu, dar dacă nu îl alegem pe acesta, Esențialul este să creăm o întreprindere reală. Voi încheia făcând o ultimă referire de natură specifică la instrumentele de gestionare a crizei, despre care s-a vorbit aici. Aceste instrumente vor deveni și ele instrumente absolut indispensabile. Domnul Des a vorbit deja despre ele în raportul său de inițiativă. Agricultura viitorului nu va mai fi agricultura de ieri. Agricultura viitorului va fi o agricultură unde crizele vor fi provocate de uh, schimbările climatice și, prin urmare, va trebui să ne dotăm cu instrumente care să permită agricultorilor să nu își piardă toate veniturile. Va trebui să punem la punct uh, Uh, instrumente de gestionare a acestor crize care vor deveni o uh, unealtă uh, fundamentală în supraviețuirea agricultorilor. Vă vorbesc despre viitor, dar ținând seama de consili, conferința președinților și de prezența domnului comisar Cioloș, vă um, readuc în atenție problema um, gestionării crizei actuale să ne gândim la anul 2012. Știți că pentru 2012 avem o problemă în ceea ce privește dotările financiare suplimentare alocate organizațiilor agricole. Acest lucru face deja obiectul unui acord între Parlament și Consiliu dar nu am avut uh, răspunsuri definitive cu privire la sumele alocate. Eu nu prea am înțeles încă uh, cât uh, aveți de gând să alocați. o să închei, dar înainte de a o face, vreau să vă spun că sper în măsura în care am avut deja două reuniuni între cele două instituții cu prezența partenerilor sociali. Mai la, la început, uh, domnul comisar ne spunea că 19 decembrie va avea și uh, va avea loc și o uh, reuniune organizată de comisia pentru a închide ciclul celor trei dezbateri, dar eu cred că astăzi înțelegem care este poziția fiecăruia. Spuneam acest lucru și ieri. cu ocazia evenimentului uh, organizat uh, de domnul Coppola Santos, uh, este bine să găsim uh, în urma tuturor acestor dezbateri un punct comun, pentru că ele ne permit mai ales să înțelegem uh, care este motivația poziției fiecăruia și să găsim soluțiile cele mai, bine, cele mai bune. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, Paula! Ați făcut uh, referiri numeroase la viitor. Sunt sigur că mai ales tinerii agricultori sunt îngrijorați cu privire la viitor, așa că îi dau acum cuvântul lui Ioris Beche, președintele uh, CEJA, uh, Comite Consiliul European al Tinerilor uh, Agricultori. Vă mulțumesc, domnule ministru Savitski, domnule De Castru, domnule comisar Cioloș, doamnelor și domnilor. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc președinției pentru faptul că ne-a invitat la această conferință. E o plăcere să reprezint aici pe cei 1,8 milioane de tineri agricultori pe care Seja îi reprezintă. În ceea ce privește ambițiile și provocările viitorului, credem că e nevoie de o politică agricolă comună puternică. Însă pentru a atinge acest nivel de ambiție, noua politică trebuie să aibă și un buget pe măsură, deci ambițios. Producția agricolă se bazează pe investiții pe termen lung, nu doar în active, ci și în ceea ce privește capitalul uman. În ceea ce privește acest capital, aici avem marile provocări și eventuale amenințări. Din cauza exodului rural, din cauza faptului că populația îmbătrânește și deoarece din ce în ce mai puțin tineri aleg să rămână în sector sau să lucreze în sector. Avem o criză demografică în agricultură și acesta este doar vârful icebergului. Agricultura înseamnă să investești în viitor, iar politica agricolă comună trebuie să investească puternic în agricultorii viitorului și trebuie să acționăm acum. Noi, CEZA, sprijinim direcția pe care vrea să o ia Comisia Europeană la pilonul 1 și 2 pentru a sprijini tinerii. De exemplu, salutăm faptul că în primii cinci ani de activitate de instalare se cresc plățile către tinerii agricultori. Asta recunoaște situația specială în care se află tinerii agricultori, dat fiind că piața este foarte volatilă, însă am vrea ca aceste propuneri să fie mai consolidate. Măsurile trebuie să fie obligatorii pentru fiecare stat membru și un minim de 2% din uh, suma națională ar trebui să fie folosită pentru această măsură. Pentru a pune în aplicare această măsură, cerem mai multă flexibilitate la nivel național pentru a face față nevoilor specifice pe care le au tinerii agricultori. În ceea ce privește anul de referință, 2011, pentru a solicita ajutoarele de după 2014. Această prevedere nu ar trebui să constituie un obligor pentru a, un obstacol pentru a solicita ajutare. Ar trebui să existe resurse naționale disponibile după 2014 pentru a oferi ajutoare tinerilor agricultori sau celor care intră în sector. În ceea ce privește măsurile de la pilonul 2, salutăm uh, măsurile, mai ales rata preferențială de cofinanțare pentru a ajunge la pragul de 17.000 de euro pentru instalarea tinerilor fermieri peste tot în Uniunea Europeană. Și în ceea ce privește reînnoirea generațională, să nu uităm că există o nevoie continuă de a avea o producție agricolă viabilă. Și de aceea suntem pentru un pilon unul mai ecologic, însă în același timp vrem să spunem că sectorul agricol este cel mai ecologic din întreaga economie europeană. Pentru a respecta angajamentele cerute și pentru a ajunge la rezultatele cele mai bune, ecologizarea trebuie să se facă bază voluntară. Cele trei măsuri prezentate în propuneri nu fac față problemelor de mediu și economice și nici diversității din agricultura economi- ă, europeană. De aceea, propunem niște măsuri care să țină cont de acțiunile de biodiversitate, precum și de cerințele de competitivitate. Printre aceste măsuri ar trebui să fie îmbunătățirea gospodăririi apei și a solului, măsuri de energie, de eficientizare a energiei, un sistem bazat pe leguminoase, culoare, tampon culturi permanente, rotația culturilor și pășuni permanente legate de producția animală. Acest manual de măsuri ar da mai multă flexibilitate și astfel toate țările membre ar avea de câștigat. Ca să spun clar lucrurilor pe nume, orice procent fix de suprafață uh, agricolă este contraproductiv și nu face față acestor provocări de durabilitate, deoarece ar duce practic la o pârloagă, pur și simplu. Și asta nu respectă uh, cerința crescută de cererea crescută de alimente. Există măsuri care sunt discutate acum, însă în orice caz e nevoie de un sector agricol profitabil și asta ar trebui să fie baza oricărei discuții. De aceea reiterez îndemnul. Avem nevoie de niște unelte generoase pentru reînnoirea generațională, pentru a face față principalei provocări. Și vă mulțumesc de asemenea pentru ocazia de a vorbi în fața dumneavoastră astăzi aici. Dziękuję bardzo. I teraz bardzo proszę. Vă mulțumesc foarte mult. Acum începem dezbaterea. Fiecare vorbitor poate interveni preț de 4 minute. Și dacă vom fi cu toții disciplinați, mai multe persoane vor putea lua cuvântul. Luis Manuel Capula Santos este primul vorbitor. Muito obrigado, <coughs> muito obrigado, senhor ministro. Eh, eu, em primeiro lugar... Mulțumesc, domnule ministru. În primul rând, Aș dori să fac o scurtă trimitere la politicul, la grupul meu politic. Noi sprijinim foarte mult implicarea președinției poloneze în ceea ce privește munca cu Parlamentul European pentru dezvoltarea acestei politici. Îi mulțumesc din nou domnului comisar pentru ceea ce a făcut. Este o prezență constantă în Parlamentul European. E minunat că putem să avem acest schimb de opinii care se întâmplă într-un mod programat. E foarte important pentru ca să putem închide foarte bine tot acest proces. În calitatea mea de coordonator ales și de, am o poziție foarte clară în ceea ce privește reforma PAC. Acest proces a fost început acum 2 ani, într-un document pe care l-am publicat atunci. Acum ne mulțumește să vedem că un număr de idei propuse în acel document au fost luate în considerare de comisie. Mai sunt și alte aspecte care, de care nu s-a ținut cont, însă sperăm să le putem introduce pe parcursul acestor negocieri. Acum nu sunt aici să vă dau părerea mea, ci sunt aici ca raportor, așa că vreau să ascult diferitele sugestii și diferitele puncte critice. Probabil că acestea mă vor ajuta și le voi putea include în raportul meu. Cu toate acestea vreau să ating câteva puncte. În primul rând, aș dori să spun că, începând cu data de 12 octombrie, Domnul comisar a fost foarte criticat și comisia a fost criticată. Există o tendință de a sublinia aspectele negative și probabil că uităm să subliniem și aspectele pozitive. Această propunere are o serie de chestiuni pozitive, altele ar mai putea să fie îmbunătățite și ne vom concentra pe cele care trebuie îmbunătățite. Aș începe cu o întrebare. Nu mă așteptam ca domnul comisar să pună în regulamentul în ceea ce privește plățile directe ceva legat de distribuirea în statele membre. În anexa 1 și în anexa 3 se discută despre împărțirea sumelor naționale. Acest lucru ar putea să ducă la o competiție între diferitele uh, Uh, sume, cine primește cea mai mare sumă. Eu aș prefera să stabilim un criteriu, iar după aceea să vedem cum vor fi împărțite sumele naționale, așa cum s-a întâmplat și în trecut. În afară de acestea există problema fundamentală și anume bugetul. Aceasta merge mână-mână cu bugetul general al UE și va fi foarte greu să ajungem la o concluzie în Parlament. E nevoie de progres în acest sens. Apoi, ecologizarea. Vorbim de o temă foarte importantă. Cu toții suntem de acord cu ecologizarea în principiu. Ne dorim un pact care să răspundă cerințelor publicului. Cred că ideile prezentate în propunerea Comisiei sunt puțin confuze în acest sens. Trebuie să înțelegem care e importanța acestui element. Va fi un pilon foarte important al noului PAC. Nu voi intra în detalii acum. Însă cu toate acestea vreau să-mi aduc contribuția pentru a ajunge la o soluție mai bună. O soluție care să ne oferă garanțiile de mediu de care avem nevoie, dar prin care să rămânem totuși competitivi, pentru că trebuie să progresăm și asta vreau să facem. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Parlamentului vreau să vorbesc despre uh, organizarea comună a piețelor, uh, despre această parte din cadrul uh, raportului. Vreau să salut munca domnului comisar și eforturile comisiei pentru a oferi o serie de oportunități și a consolida puterea agricultorilor prin uh, o organizare legitimată sau relegitimizată, mai ales din perspectiva legii concurenței. Însă, eu cred că acum nucleul dezbaterii îl reprezintă uh, ceul, pentru că nu este suficient să ai o bună organizare a uh, producătorilor, să ai bune organizații, ci trebuie ca aceștia să și poată îndeplini un rol real pe piață în limitele uh, amintite de comisar uh, anterior. Nu este vorba despre fixarea unui preț, deși uh, o cooperativă, dacă nu poate fixa un preț, atunci nu mai are nici uh, motiv de a exista. Deci trebuie să articulăm lucrurile în mod inteligent. Uh, vis-a-vis -vis de această problemă a dreptului uh, concurenței, trebuie să reflectăm împreună la mediul, la modul în care uh, se reformulează articolele 101 și 40 ale tratatului, ne-am văzut ieri uh, cum uh, se treaba cu forma acestor derogări, iar astăzi trebuie să vedem cum să redăm putere uh, organizațiilor de producători, pentru că eu cred că acest uh, document, așa cum este el prezentat astăzi, trebuie să servească obiectivului numit de comisie în trecut și reluat într-un raport al Parlamentului tot cu, cu câteva luni în urmă, în 1995, cifra de afaceri a sectorului agroalimentar era 475 de milioane de euro. În 2008, uh, uh, doar, uh, doar 531, cifra a crescut doar la 531 și doar un sfert revine producătorilor. Dacă nu soluționăm această chestiune, uh, prin intermediul celor uh, doi piloni, vom putea să uh, redirecționăm toți banii pe care vrem, însă, la urmă, venitul producătorilor nu se va ameliora deloc. Deci eu sunt gata să lucrez cu privire la această chestiune, să stabilim un parteneriat și să lucrăm și cu comisarul și serviciile sale. Dziękuję bardzo i bardzo proszę sprawozdawcę Alberta Dessa o zabranie głosu. Domnul Albert Dessa are cuvântul acum. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimate colege, stimați experți. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului comisar Cioloș pentru aceste multe pagini de muncă cu mult efort. Și problemele pentru domnul comisar încep când această muncă trebuie să ajungă la fiecare dintre întreprinderi. Există anumite ferme întreprinderi care sunt de acord cu propunerile de aici. Însă există și puncte insuficiente și aici trebuie să mai muncim. Au discuția legată de cele 7% pentru infrastructură ecologică. Înțeleg ce se dorește să se facă, însă am văzut care e situația în anumite regiuni din țara din care vin eu. Însă, în ceea ce privește aceste terenuri, multe dintre ele nu mai aparțin agricultorilor, ci aparțin regiunilor respective. Din moment ce ei nu au toate aceste terenuri, de unde pot să mai dea și aceste șapte procente despre care vorbim acum? Vorbim despre terenuri care aparțin acum regiunilor de acolo și nu putem să mai adăugăm și aceste 7% pentru infrastructura ecologică. Dacă vorbim despre o fermă de 50 de hectare, e clar că 3,5 hectare ar trebui să fie acum folosite pentru infrastructura ecologică. Acest lucru înseamnă că pentru 3,5 hectare pentru acestea, fermier, fermierul nu va avea niciun fel de profit, iar acesta, să spunem, câștigă 280 de euro pe hectar. Și atunci are aici o, o pierdere de profit pentru acest teren pe care nu poate să îl folosească în agricultură. Lucrurile nu pot să stea așa, trebuie să găsim o soluție la această problemă. Dacă, de exemplu, în regiunea mea, introducem această măsură cu cele 7%, vor exista anumiți fermieri care nu vor intra în această schemă. Și același lucru se poate întâmpla și în alte regiuni din Europa. Un al doilea punct, în ceea ce privește fructele. Există anumiți fermieri care au teren la, să zicem, 100 de metri înălțime. lor le rămân 3 hectare pentru a putea acum să producă fructe. Ce fel de rotație a culturilor pot să facă aceștia care au o bună parte din teren în regiuni munto- muntoase? Putem vorbi de diferite cifre, diferite numere de hectare, însă granița stabilită nu este cea de care e nevoie. Apoi, regiunile defavorizate, aici trebuie să ajungem la un alt fel de compromis. În Franța, în Germania, situația stă diferit. Anumite regiuni vor deveni regiuni nefavorizate. Ceva ceva nu e bine aici și trebuie să venim cu un alt răspuns. În acele țări unde există o parte mult mai mare în al doilea sector, Bulgaria e un exemplu bun în acest sens, ei, aici doar 5% din procent ar trebui să treacă în primul procent. În cazul altor țări putem lua 10-15%. Vorbim de multe ori de proiecte care trebuie cofinanțate. În viitoarele luni, domnule comisar, avem timp să ajungem la un compromis. Am spus că suntem pregătiți pentru acesta, însă avem nevoie de niște reguli practice. Vom discuta în Parlament, apoi vom discuta împotrivă, împreună cu Consiliul, astfel încât să avem niște reguli clare la sfârșit. Trebuie să implicăm și pe fermieri și trebuie să înțeleagă că nu vom veni cu regulamente de la Bruxelles care să nu poate să fie puse în practică. Îi mulțumesc domnului Savitski pentru organizarea acestui eveniment, pentru că putem să discutăm aceste probleme între noi. Mulțumim, vă mulțumim foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului care reprezintă Consiliul din Danemarca, doamnei. tak for muligheden for at tale her i dag. Jeg hedder Rikke Etsø og taler på vegne af Mulțumesc foarte mult. Eu vorbesc în numele Asociației Daneze de Producători Agricoli. Reprezentăm 20% din exploatațiile din Danemarca. Unul din elementele principale din PAC este creșterea productivității. Dat fiind faptul că la nivel internațional avem o creștere demografică, crește bineînțeles și consumul. Asta înseamnă că principala noastră provocare este să producem mai mult cu resurse mai puține. De aceea, politica PAC trebuie să fie o politică de creștere. Trebuie să avem o creștere, însă o creștere echilibrată. Trebuie să producem mai mult, însă folosind mai puțin. Și de aceea producția trebuie să meargă mână în mână cu competitivitatea. Pe viitor avem nevoie de o producție agricolă Trebuie să facem față problemelor legate de siguranța alimentară, trebuie să ocrotim de asemenea și mediul înconjurător și în loc să exportăm problemele către țările terțe, ar trebui să încercăm să soluționăm lucrurile la noi acasă. Agricultorii nu trebuie doar să producă. E important de asemenea să existe un acces la resurse, trebuie să crească și locurile de muncă deoarece posturile de, luc- de, de muncă în sectorul primar sunt foarte importante. Prin urmare, avem nevoie de o producție bazată pe creștere. Eu cred că avem nevoie de sprijin, însă să recunoaștem că sprijinul actual uh, este repartizat în funcție de niște criterii, de exemplu în funcție de area de producție sau alte criterii. Nu cred că e rezonabil ca țările care au producția cea mai mare agricolă să financeze totul. totul. Gândiți-vă mai ales la resursele uh, puțin numeroase pe care le dedică agriculturii. Agricultura se confruntă cu foarte multe provocări. Să nu uităm uh, resursele naturale, să nu uităm și problemele bugetare pe care le avem. Politica agricolă comună trebuie să uh, sprijine producția agricolă și distribuția ajutoarelor de asemenea este esențială și aici vor apărea multe probleme. Dat fiind că sprijinul se face prin decuplare, e clar că apar probleme. Agricultorii nu vor accepta ușor așa ceva au nevoie de timp, au nevoie de timp pentru activități administrative și nu cred că acestea sunt principiile pe care trebuie să le punem în practică acum. Claudio, Mulțumesc. Acum, doamna Juana Corbolana din partea unei asociații de producători din Spania. Păi, Juan Corbolana, mă scuzați. Quisiera dar gracias a la presidencia polaca. În primul rând, mulțumiri președinției poloneze pentru organizarea reuniunii. Le mulțumesc atât Parlamentului cât și Comisiei. Și trebuie să vă spun că noi reprezentăm 4.000 de cooperative din Spania, în principalele sectoare de producție, fructe, legume, ulei de măsline, vin. Avem de asemenea cooperative din domeniul lactatelor, cărnii. Reprezentăm cooperative care câștigă, care au un venit de în jur de 20 de miliarde de euro, deci care fac facturi în această sumă și care reprezintă practic 50% din producția finală agricolă din Spania. Nu voi comenta acum diferitele aspecte legate de această propunere. S-au făcut progrese, bineînțeles, în această propunere, însă ar vrea să mă refer la un lucru esențial pentru noi, și anume lanțul alimentar. Suntem de acord cu Comisia. Unul din obiectivele acestei reforme ar trebui să fie cel de a Uh, spori puterea de negociere a producătorilor în acest lanț alimentar. Însă când vedem în propunere ce măsuri sunt prezentate, cred că obiectivul nu are cum să fie atins. Comisia spune, de exemplu, că se crește recunoașterea organizațiilor de producători la toate sectoarele. Actuala organizație comună a pieței deja permite acest lucru, deci nu e ceva nou, deoarece uh, Regulamentul 79 din 2000 le permite deja statelor membre să revizuiască acest lucru. Apare însă ceva nou, extinderea normelor. Asta da, e ceva nou, ce salutăm. Și va trebui să avansăm, să progresăm pe această cale. Credem că trebuie îmbunătățite condițiile de recunoaștere a acestor organizații. Nu se spune nimic în propunere despre anumite criterii minime, uh, nu se spune nimic dacă aceste organizații trebuie să aibă mijloace umane și tehnice pentru a-și atinge obiectivele. Deci, prin propunerea actuală a Comisiei, doi agricultori cu un birou, cu un calculator, pot deja deci, să facă o organizație de producători. Deci noi cerem să se îmbunătățească recunoașterea, articolul 106 din propunere, pentru a face progrese și pentru a avea niște organizații reale care comercializează în comun, care au mijloace, care au resurse umane. Se vorbește mult despre concurență. Acele organizații care comercializează în comun, care au mijloace umane și tehnice, pot fixa prețuri, pot retrage produse, pot gestiona oferta, deci au o putere mai mare. Acest model pe care îl propune Comisia în articolul 106 trebuie modificat deoarece fără o astfel de modificare nu avem cum să gestionăm oferta, nici să modificăm prețurile. Deci de aceea așteptăm rezultatele de la pachetul privind laptele. Atât Consiliul cât și Parlamentul recunosc mult mai bine organizațiile de producători. Deci cerem Comisiei să uh, progreseze la acest articol 106 și să recunoască mult mai bine organizațiile. Ne îngrijorează de asemenea propunerea de la 125 bis și ter din uh, OCP-ul unic. E vorba de recunoașterea organizării comune a la fructe și legume. De ce s-au eliminat aceste articole din actul de bază, când știm că există și alte sectoare cu măsuri specifice, cum ar fi vinul, laptele, zahărul? Pe noi ne îngrijorează foarte mult că au dispărut aceste elemente. Dacă ne veți spune că prin, ne-ați spus că prin actele delegate vor fi abordate aceste probleme, însă ne îngrijorează faptul că nu mai apare aici. De asemenea, plafonarea ne îngrijorează. Cine beneficiază cel mai mult de pe plățile unice în Spania? De exemplu, o cooperativă care primește un milion de euro ca plată unică. Însă, acest milion e împărțit la 6.000 de mici agricultori – deci nu cred că e corect ca plafonarea să se aplice și a acestor asociații care gestionează plățile unice, pe care după ce le primesc le distribuie micilor producători. Deci cooperativa pur și simplu simplifică eforturile birocratice. Mulțumesc! Dziękuję bardzo i bardzo proszę przedstawić. Mulțumesc frumos. Reprezentantul Via Campesina acum domnul Anso Sanchez. Bonjour. Bonjour. Gérard Choplin de la Coordination européenne via Campesina. Bună ziua! Din păcate, domnul Sanchez a trebuit să plece în Sp- înapoi în Spania azi dimineață. Uh, Organizația Europeană Via Campesina este prezentă, prezentă în 18 țări europene și mai întâi aș dori să fac o declarație. Domnule Savitski, domnule De Castro, suntem foarte uh, uimiți de modul în care s-a organizat această dezbatere. Pe afiș este prezentată o dezbatere cu organizațiile sectoriale și ONG-urile, dar de 45 de minute ați uh, asc- audiat uh, singura organizație, COJECA, uh, și COPA, care nu reprezintă toți agricultorii din Uniunea Europeană. Suntem audiați de Comisia Agră din 1997. Uh, azi dimineață, la Comitetul Economic și Social European, a avut loc o audiere acolo, uh, COPA și uh, Via Campesina, cu același timp de um, vor, da, acordat pentru prezentare. Reprezentarea uh, agricultorilor, în felul în care se face acum, ne uh, amintește de perioada sumbră din secolul uh, al XX-lea. Comisia Europeană a deschis anul trecut, pe larg, dezbaterea cu privire la reforma PAC pentru societatea civilă și ne-am felici- uh, felicitat des- pentru acest lucru. Într-adevăr, trebuie deschisă dezbaterea și nu închisă. Solicităm președintelui uh, Comisiei Agricultorilor de Agricultură a Parlamentului European și viitorii, uh, viitoarei președinții a Parlamentului European să organizeze întâlniri mai pluraliste care să reflecte uh, pluralismul societății. Pentru această dupămasă și îmi pare foarte rău, etica mea personală și sindicală îmi cer să părăsesc această sală, fiindcă democrația este sacră. Vă voi transmite uh, poziția noastră în scris și invit participanții care doresc să rămână în această sală să uh, ia poziția noastră de pe masa din stânga. Vă mulțumesc pentru atenție. Dziękuję za tą wspaniałą demonstrację niezależności. Vă mulțumesc frumos pentru această demonstrație de independență. dar cred că suntem cu toții liberi să organizăm dezbatere europene cu privire la viitorul PAC. Orice organizație poate să facă acest lucru și chiar vă încurajez să o faceți. Uh, însă, oricum, declarația noastră va fi uh, luată în considerare. Acum dau cuvântul Suediei, domnul Jorf Holston. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați membri ai Parlamentului. Federația uh, Agricultorilor Suedezi este o organizație care reprezintă 170.000 de membri individuali care dețin și administrează teren agricol și silvic, precum și 29 de cooperative agricole. Împreună, ele reprezintă 9% din uh, PIB-ul uh, suedez. Asociația noastră dorește să vadă o politică agricolă comună care să contribuie la o agricultură europeană competitivă, o politică um, care să, studi- uh, să susțină agricultura activă. Uh, salutăm faptul că propunerea PAC recunoaște nevoia producției alimentare pe termen lung în Uniunea Europeană. Mi se pare că propunerea este o bază uh, bună pentru o politică agricolă comună și susținem ambițiile Comisiei Uh, de a face din politica agricolă comună un instrument mai durabil. Deși uh, organizația noastră susține și înțelege nevoia pentru o um, politică uh, mai ecologică la nivel european, considerăm că este dificil să găsim o ecologizare potrivită pentru toate statele membre. De exemplu, în um, nordul Europei, diversificarea recoltelor va crea uh, o birocrație suplimentară și va avea efect limitat asupra mediului. La fel se întâmplă uh, cu uh, alți fermieri. Organizația noastră consideră că, de vreme ce este încă posibil ca uh, tot terenul agricol să rămână în afara circuitului agricol, um, atunci lucrurile ar trebui să se schimbe ca atare. Totodată am dorit ca ecologizarea să contribuie la creșterea ecologică și în, pentru a face acest lucru, în, an, în cadrul anumitor uh, scheme uh, de agromediu, uh, agricultorii ar trebui să respecte măsurile de ecologizare. Considerăm că astfel se poate asigura și o politică agricolă comună mai ecologică și se poate stimula și agricultura activă. Mulțumesc frumos! Dziękuję bardzo i bardzo proszę. Mulțumesc foarte mult, domnule. Acum voi da cuvântul domnului, domnului Iejo Krușihovski. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru că ați organizat această dezbatere. Mă bucur foarte mult că putem avea o adevărată discuție în legătură cu propunerile făcute de Comisia Europeană. Aceste propuneri care ne-au fost prezentate de domnul comisar nu sunt ceea ce așteptam ceea ce ne-a sugerat Comisia nu are, de a, nu are nimic de a face cu o reformă foarte mare a PAC. Noi ne-am fi dorit o astfel de reformă. Aceasta ar fi trebuit să garanteze competitivitatea fermierilor europeni, trebuia să aducă simplificare, transparență și mai puțină birocrație. Cu toate acestea, ceea ce putem noi să vedem acum e următorul lucru. În această propunere vedem că se pune accentul pe mari beneficiari. Li se îmbunătățește situația acestora și asta pe costul celor mici mai ales în ceea ce privește plățile directe. Comisia Europeană ne dă acum o nouă perioadă de tranziție pentru plățile directe. E o neînțelegere foarte mare, după părerea mea. Acest lucru va duce la distorsionarea competiției pe piața unică europeană. Noi nu sprijinim o competiție, asemenea măsuri neloiale de competiție pentru fermierii polonezi dar cred că vorbesc în numele celor 12 state membre noi, care se află în aceeași situație atunci când vorbim despre plăți directe, o diferență foarte mare față de vechile 15 state. Sper că această discuție va duce la o reanalizare a anumitor măsuri. Putem vedea ce sume sunt disponibile. Aceste sume nu pot fi redistribuite într-un mod echitabil e nevoie de mai mulți bani. Ceea ce s-a stabilit până acum s-a stabilit pe principiile vechi. Însă acum avem 27 de state membre, însă bugetul a rămas neschimbat. E inacceptabil. E inacceptabil să avem același buget, dar să, venim, să cerem noi soluții. Am spus că al 13-lea 13 an este inacceptabil. Cum putem să asigurăm un tratament egal? Cum putem vorbi despre o competiție echitabilă? Plățile istorice trebuie să fie oprite. ne dorim să ne bazăm pe principiul solidarității. Dacă într-adevăr așa dorim să acționăm, atunci trebuie să sprijinim un tratament egal și eu nu doresc să fiu tratat ca fiind cineva care cere prea mult. Nu, nu despre acest lucru e vorba. Agricultorii polonezi se simt lăsați pe din afară. Se simt răniți Vocea lor ar trebui să fie auzită. Vă rog, discutați despre aceste soluții. Nu sunt schimbările pe care ni le doream, așa că este foarte greu pentru noi să acceptăm o asemenea competiție neechitabilă. Astăzi facem față unei crize severe. Agricultura e din ce în ce mai inechitabilă. Criza se va adânci și de aceea îi spun domnului comisar, încă mai avem timp, încă mai putem să acționăm. Vă rog, domnule comisar, vă rog, regândiți anumite din propunerile făcute și cei care se ocupă de buget ar trebui să revizuiască aceste propuneri. Noile state membre nu vor fi de acord cu asemenea, prom- asemenea promisiuni vagi în ceea ce privește viitorul PAC. Avem nevoie de alte principii, alte modificări. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul reprezentantului unei cooperative irlandeze. Thank you for the Mulțumesc pentru ocazia de a participa la aceste discuții importante. Sunt Irish Corwell, reprezint uh, Asociația Cooperativelor irlandeze. Ca să fiu scurt, mă voi axa pe 5 puncte. Poziția cooperativelor. Credem că noua PAC ar trebui să promoveze activ poziția agricultorii și a cooperativelor. Acestea peste tot în Europa au adus multe beneficii industriei și comunităților rurale în general. Sunt un model de afacere viabil din punct de vedere economic, eh, integrate vertical și eh, echilibrează foarte mult lanțul alimentar, care e foarte dezechilibrat acum. E vorba de o planificare a afacerilor într-o lume globalizată. De asemenea, se oferă un nivel de protecție împotriva volatilității. Funcționarii de la Comisie fac foarte mult pentru a promova pe membrii acestor uh, cooperative. Noi credem că trebuie să fie încurajați prin noua politică agricolă comună. Însă în comunicarea actuală nu se face asta. Salutăm uh, intervenția, stocarea în caz de criză. E foarte important ca atât cooperativele cât și membrii lor să fie oarecum protejați în caz de criză, așa cum s-a întâmplat în 2008 cu laptele. Uh, Fondul de 3,8 milioane de asemenea este salutat. Însă e nevoie de, este nevoie de acțiuni hotărătoare și rapide. Tinerii agricultori. Salutăm faptul că 2% din noua PAC este pentru tineri. În Irlanda, un procent foarte redus de agricultori au sub 35 de ani. Dacă vrem să ne atingem obiectivele, trebuie să-i încurajăm pe tineri să intre în această industrie. Bunele practici, de asemenea, o prioritate. Noua PAC ar trebui să financeze formarea în abilități cum ar fi buna guvernare, finanțele. Numărul 4. Plățile directe și ecologizarea. Comisia a spus că dorește uh, o perioadă de tranziție până în 2019 noi cerem o analiză detaliată pentru a clarifica impactul exact asupra fermierilor și posibil o perioadă de tranziție mai lungă pentru implementarea noului regim. Deși recunoaștem responsabilitatea de mediu, credem că elementele de ecologizare ar putea distorsiona piața internă și competitivitatea noastră. Durabilitatea legată de plățile directe ar trebui să țină cont nu doar de aspectele de mediu și de contribuția noastră la coeziunea socială în zonele rurale. Suntem convinși că măsurile actuale vor avea un impact asupra competitivității și trebuie să evităm asta cu orice preț. În ceea ce privește inovarea, competitivitatea și productivitatea sunt componente cheie dacă atât irlandezii cât și ceilalți vor profita de ocaziile și provocările pe care le avem pentru a hrăni 9 miliarde de oameni în 2050. De aceea, fondul de un milion pentru cercetare și inovare merită să fie salutat. Acest tip de finanțare a fost dominat de prezența mariei, marilor uh, industrii care știu cum să facă solicitările respective. E foarte important ca toate organizațiile, indiferent de mărimea lor, să aibă acces la aceste fonduri. Astfel, Comunitățile pot aduce o plus valoare, pot asigura de asemenea și un preț corect pentru cei care se află în josul lanțului alimentar. Vă mulțumesc! Zanim poproszę następnego mówcę, chcę... Înainte să dau cuvântul următorului vorbitor, dați-mi voie să vă spun uh, ceva din punct de vedere al organizării. Doamnelor și domnilor, această dezbatere trebuie să ajute Consiliul, și, Comisia și Parlamentul să lucreze la reforma politicii agricole comune. În data de 7 noiembrie am avut tot aici la Parlament o dezbatere cu privire la reformă. Și atunci s-a dezbăt... a fost o dezbatere a deputaților europeni. Astăzi ar fi mai bine ca deputații să stea deoparte și să asculte ce au de spus reprezentanții fermierilor. Sigur că dacă mai avem timp, după ce toți reprezentanții acestora au luat cuvântul, atunci o să rog și, o să rog și pe deputați să intervină. Dar vă rog să mă iertați dacă de data aceasta dăm prioritate agricultorilor. Urmează acum reprezentantul Regatului Unit, domnul Gilliam. Domnule președinte uh, Savitski, domnule comisar Cioloș, uh, stimați eurodeputați, uh, domnule De Castro, reprezint Asociația Națională a Fermierilor din Țara Galilor și vă mulțumesc că mi-ați dat uh, ocazia să vin astăzi să vorbesc în numele a 47 de fermieri, 47 uh, de mii de fermieri și vreau să uh, susțin și eu uh, mesajul cu cele patru principii cheie. Mai întâi, simplitate să avem un sistem simplu de sprijin pentru uh, fermierii noștri. Simplu nu doar pentru ei, ci și pentru agențiile guvernamentale care trebuie să elaboreze sistemele de plăți pentru a da banii uh, fermierilor. Am văzut ce probleme a apărut în uh, Anglia în ultima perioadă. Uh, sistemul uh, comun al politicilor este de asemenea uh, important trebuie să putem realiza o previziune eh, pe piață pentru a avea o industrie competitivă. Uh, și industria trebuie să devină, să se bazeze pe producție, în primul rând. Am auzit cu toții despre securitatea alimentară, despre cererea globală de alimente care vor crește. În uh, Regatul Unit, uh, Sir John Barrington, uh, cercetătorul de top în domeniu, a spus că producția alimentară va trebui să crească cu 70% până în anul 2050 dacă vrem să hrănim 9 miliarde de oameni. Uniunea Fermier, Națională a Fermierilor spune de ceva timp că va trebui să producem mult mai mult uh, um, alimente cu un impact mult mai redus asupra mediului. Credem în inovație, credem în uh, tehnici uh, agricole moderne și inteligente și în eficiența energetică. Am susținut reforma um, care avea în vedere uh, sprijinul uh, producției și Uh, încercarea de a ne îndrepta spre o politică agricolă mult mai concentrată pe piață însă considerăm că reforma este prea complicată și că mergem în direcția greșită dacă vrem să lucrăm uh, într-o industrie mai competitivă și mai dinamică. Dați-mi voie mai întâi să vorbesc despre propunerea de ecologizare. Suntem extrem de îngrijorați uh, în ceea ce privește această propunere pentru că considerăm că va aduce o birocrație și costuri foarte mari și va crește chiar uh, prețurile uh, alimentelor în viitorul apropiat, ținând seama de uh, acea infrastructură ecologică de 7%. Studiile de impact arată că costurile vor crește uh, substanțial, mai ales în industria uh, cărnii de porc și de pasăre. Uniunea uh, Națională a Fermierilor nu este împotriva practicilor uh, ecologice, dar noi sugerăm că este importantă calitatea și nu cantitatea. 75% din fermierii din Anglia și țara Galilor s-au uh, angajat voluntar la scheme ecologice s-a redus cu 30% uh, din uh, terenul agricol s-a redus cu 30% și s-au plantat foarte multe zone naturale. Considerăm însă că trebuie să ne axăm pe pilonul al doilea și nu pe pilonul întâi. Am vizitat uh, o fermă în uh, regiunea de mijloc a Angliei împreună cu uh, Jim Pace, unde o familie de fermieri a, a accesat un sistem voluntar de mediu și peste 2% din terenul a, teren a fost pus deoparte, iar în ultimii 5 ani au crescut cu 40% recolta pe acel teren. Acest lucru mi-a arătat cât de importantă este calitatea și nu cantitatea. Există o temere majoră printre uh, fermierii din uh, Anglia și țara Galilor care trebuie să își reînnoiască schemele voluntare și vreau să îl rog pe domnul comisar să, ofere o, să ofere acestor fermieri o garanție că dacă își reînnoiesc sistemele de mediu voluntare, nu vor fi penalizați dacă se va introduce această uh, infrastructură ecologică la finalul acestor uh, dezbateri. Suntem totodată uh, îngrijorați în ceea ce privește plafonarea. Principiul său, din nou, va fi birocrație în plus, dată fiind toată documentația necesară. Uh, țara Galilor are nevoie de o perioadă de tranziție mai lungă pentru a trece de la un sistem de plăți istoric la unul uh, regional. Uh, pentru cultivatorii uh, de uh, sfeclă de zahăr, uh, termenul de 2015 este prea abrupt și din nou avem nevoie de o perioadă de tranziție mai lungă. Totodată, pentru că ne ocupăm cu un uh, proces uh, de monopol acolo, uh, Uh, este important ca Uniunea Națională a Fermierilor să poată acționa ca negociator în uh, numele cultivatorilor de sfecle de zahăr din uh, Regatul Unit. Deci vreau doar să întăresc mesajul. Simplitate, spirit comun, trebuie să ne axăm pe piață și să avem producția în centrul preocupărilor noastre. Dacă aceste propuneri, mai ales partea de ecologizare, vor fi puse în practică, mi-e teamă că uh, Uh, fermierii europeni nu vor deveni niciodată competitivi pe scena mondială. Vă rog așadar să, avem, uh, să găsim o soluționare um, bazată pe piață, astfel încât fermierii să poată aduce ceva în plus la um, agenda creșterii și să devină un sector competitiv în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc frumos! Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przedstawiciela rolnictwa ekologicznego. Mulțumesc foarte mult! Acum Fermi, Organizația Fermierilor Biologici are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Referitor la comentariile pe care le-ați făcut uh, după cele spuse de domnul de la Via Campesina, vreau să vă reamintesc următoarele. Cu siguranță ne putem organiza și noi diferite evenimente, însă Europa trebuie să fie gazda noastră. Polonia se află acum la președinție. Și noi am fost uh, dezamăgiți pentru că se pare că v-ați întâlnit în familie, adică au venit acele organizații vechi din sectorul agricol. Nu, au fost invita- nu a fost invitată o rețea mai lărgită de părți interesate. Am văzut pe listă care sunt organizațiile, COPA și așa mai departe. Au avut un timp foarte mult, dar au avut trei vorbitori care au reprezentat societatea civilă. Suntem de acord că fermierii sunt centrul politicii agricole comune, sunt importanți și eu reprezint agricultorii și sunt de acord că COPA joacă un rol important aici, dar vorbim despre banii contribuabililor. De aceea trebuie să ajungem la un consens în societate, astfel încât noua PAC să fie una sprijinită și una bună. Mai există și alte părți interesate care au ceva de spus. Unde sunt grupurile de dezvoltare, grupurile care se ocupă de bunăstarea animalelor? Există grupuri care se ocupă de mediu sau apicultorii. Nu îi văd în această sală și vreau să-mi exprim această dezamăgire. Am auzit foarte mult despre competitivitate în această discuție am impresia că nu facem decât să refacem un mit acum. Cât timp fermierii depind de sprijin, nu va exista competitivitate cu piața globală. Cred că trebuie să fim sinceri și să spunem, da, încă ne bazăm pe sprijin. Pentru că dacă nu, cred că atunci va, va trebui să renunțăm la această politică comună. Nimeni nu-și dorește așa ceva. Vorbim de o politică europeană care îi ține funcțional pe agricultori. Dacă dorim ca agricultura să funcționeze în continuare, trebuie să avem grijă ce se întâmplă cu prețurile acestea. Trebuie să fie competitive pe piața globală. Europa trebuie să se concentreze pe ceea ce poate cel mai bine, și anume o producție de calitate, livrare spre diferite piețe. Însă trebuie să avem grijă ca prețurile să fie, să fie echitabile. Dacă putem aproviziona piețele, atunci trebuie să le putem oferi prețuri echitabile agricultorilor noștri. Toate acestea merg mână în mână cu niște standarde bune pentru mediu. Fermierii organici s-au angajat de mulți ani să lucreze la ceea ce înseamnă niște standarde bune de mediu. Ei sunt deschizătorii de drum în acest sens. Sectorul acesta, sectorul biologic de agricultură, este foarte important. Pacul este cel politica agricolă comună este cea care va arăta viitorul politicii în Europa. Însă acum noi depindem foarte mult de importuri, importuri de îngrășăminte, de energie, de pesticide, de, nu, de nutrețuri. Toate aceste elemente vor fi tot mai puține în viitor, așa că noi trebuie să găsim o cale și trebuie să venim cu niște măsuri astfel încât să schimbăm agricultura. Agricultorii noștri vor trebui să poată să ne aprovizioneze cu alimente în viitor. Avem nevoie de niște sisteme în agricultură, astfel încât să ne folosim într-un mod mai bun de resursele pe care le avem la dispoziție. Trebuie ca în viitor să folosim resursele în cel mai bun mod posibil. Biodiversitatea joacă și ea un rol foarte important. Credem că Durabilitatea în primul pilon e un element despre care trebuie să discutăm, însă și cel de-al doilea pilon trebuie să fie foarte puternic, astfel încât să putem face pași înainte în ceea ce privește siguranța alimentară durabilă. De aceea, în al doilea pilon avem nevoie de măsuri cum sunt Natura 2000, agricultura biologică și așa mai departe. Toate acestea trebuie să fie obligatorii pentru statele membre iar toate statele membre trebuie să vină cu un program de durabilitate pentru programele pe care le au. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult și acum vreau să fac din nou o observație care ține de regulamentul intern. Am încercat să explic organizațiilor de fermieri din Polonia că nu e posibil pentru toată lumea să participe la această dezbatere, însă promit că în 20 de ani, când vom fi din nou la președinție și vom organiza o dezbatere, atunci sperăm că Parlamentul European va avea destul spațiu încât să poată invita miile de organizații de agricultori din Europa. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul secretarului general Copas. President Savitsky, Chairman Domnule Savitsky, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, poate că nu vă surprinde faptul că sunt de acord cu domnii Line și Brume ar fi riscant ca secretarul general să-i corecteze pe președinți. Deci de aceea mă voi concentra asupra elementelor procedurale din pact și din dezbatere. Aș vrea să vă spun că sunt de acord cu colega noastră când vorbește despre COPA COGECA ca fiind vechile organizații. Da, e o organizație care are deja 53 de ani, COPA, și eu de-abia am 50 de ani. Deci nu ar trebui să discriminăm uh, COPA și COGECA deoarece au îmbătrânit față de alte organizații din această sală. Vreau să vă spun că atât COPA cât și COGECA sprijină procesul, procedura de codecizie în domeniul agricultorii. Și suntem de acord cu domnul comisar Cioloș când, pe bună dreptate, ne-a spus care sunt cele trei dimensiuni viitoare ale politicii agricole comune. Siguranța alimentară, durabilitatea și dezvoltarea teritorială echilibrată. Sprijinim aceste idei și mă bucur să văd că cei de la Comisie au preluat și argumentele COPA și COGECA. Ce s-a schimbat însă în legătură cu evoluția viitoare? Lanțul alimentar european va trebui să funcționeze mult mai bine decât până acum. spre deosebire de, anu, de alți uh, vorbitori, țin să spun că avem nevoie de un nivel crescut de competitivitate pe piața internă. Trebuie să-i convingem pe toți cetățenii de plus valoare pe care oferă agricultura europeană. Cum altfel putem atunci obține despăgubiri sau cum putem fi compensați pentru investițiile făcute în producție, indiferent de metoda de producție, de natura specifică a produselor. Toate acestea trebuie făcute în funcție de preferințele consumatorilor ce vor să li se livreze. Noi, Copacogeca, și eu, în calitate de secretar general, lansez o invitație tuturor piese, părților interesate din lanțul alimentar, industriei, ONG-urilor și colegului de la Via Campesina, domnului Șoblin, altor agricultori cooperative, cei uh, cu vânzarea cu amănunturi sau alte instituții. Deci invit pe toți să participe la dezbatere pentru a ne asigura că împreună facem tot posibilul pentru a eficientiza acest sector. COPA și COGECA vor să coopereze cu toate celelalte părți interesate sau instituții. Și credem că obiectivul nostru general trebuie să fie ca cei 13 milioane de agricultori și familiile lor să poată supraviețui decent uh, după urma activității lor și să prospereze în zonele rurale. Asta nu exclude celelalte obiective. Însă, de departe, acesta este principalul obiectiv, după părerea noastră. Eu cred și am încredere de plină faptul că și instituțiile europene sunt de aceeași părere. Agricultorii și familiile lor sunt în miezul copac. indiferent de faptul dacă există, da, că avem obiective suplimentare sau nu. Vă mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul reprezentantului Organizației uh, Agricultorilor Letoni. Uh, Savicka kungs, comisar uh, kungs, priekšsēdētāja kungs un deputāti, paldies. Mulțumesc. Mulțumesc, domnului comisar, domnului președinte. Uh, eu uh, reprezint uh, organizațiile agricultorilor letoni. I-am ascultat pe reprezentanții cooperativelor um, agriculturii biologice și Uh, trebuie să vă spun că și eu reprezint uh, cooperative de apicultori din Letonia. Mulțumesc Consiliului și Parlamentului European pentru ceea ce au făcut pentru apicultură, în special în domeniul uh, organismelor modificate genetic. Agricultorii letoni sunt foarte îngrijorați în ceea ce privește plățile directe. După cum probabil știți, Letonia este țara care primește uh, cele mai puține plăți directe. Agricultorii noștri consideră că propunerea actuală a Comisiei Europene nu asigură o redistribuire corectă a plăților directe. Ei cred că impactul va fi unul negativ asupra agriculturii în Letonia, Portugalia, Slovacia, și competitivitatea agricultorilor noștri va fi subminată în urma acestei reforme. De asemenea, această propunere nu respectă ceea ce s-a promis. În 2008 s-a spus și s-a subliniat acest lucru și în 2010 că sprijinul acordat tuturor fermierilor trebuie să fie corect și egal. De aceea se redistribuie plățile directe. Noi considerăm că principiile folosite pentru calculul plăților directe sunt depășite. Aceste date istorice sunt demodate și nu mai sunt în vigoare. Trebuie să analizați criterii realiste care corespund uh, unor costuri realiste, precum, precum uh, costul forței de muncă, al tehnicilor agricole, costurile terenurilor, utilajelor și așa mai departe. Aceste date vechi, demodate, nu mai pot fi folosite în continuare. Cele trei state baltice ar primi mult mai, un sprijin direct mult mai mare dacă s-ar folosi date noi, mai moderne. Unii cred că costurile de producție sunt foarte reduse în țările noastre, în Letonia, de exemplu, dar acest lucru nu este adevărat. Există anumite costuri de producție care sunt mai reduse, anumite poziții mai reduse decât în alte state membre, însă, în medie, costurile noastre de producție nu sunt mult mai reduse decât cele din Europa de vest. Uh, statisticile cele mai recente vă arată acest lucru cât se poate de clar. Organizațiile noastre de agricultori și agricultorii care participă la aceste organizații cred că ar trebui să existe o bază a plăților directe care să fie 80% din media din uh, Uniunea Europeană. Altfel, nu ar fi logic. Cu toții operăm pe piața unică. Costurile noastre sunt similare cu ale dumneavoastră. Plățile noastre directe ar trebui să fie și ele apropiate de cele acordate în Europa vestică. Din 2013 încolo nu vom uh, putea da plăți directe ca și cofinanțare din partea statului leton pentru a nu distorsiona concurența. Deci nu vedem logica acestei noi propuneri. Noi considerăm că această propunere nu este suficient de echilibrată. Și înainte să închei, vreau să vorbesc și despre agricultorii tineri. Cred că ei primesc tot felul de sprijin. Uh, și ar trebui să fie un program obligatoriu în toate programele acest sprijin pentru uh, agricultorii tineri, nou intrați în agricultură. Trebuie să implicăm cât mai mulți tineri în agricultură. Din păcate este o problemă uh, mare în Letonia și nu este considerată un pas obligatoriu. Președintele, vă mulțumesc frumos. Are acum cuvântul Finlanda, domnul Len. herra puheenjohtaja Savitski, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Domnule președinte, domnule comisar, eu reprezint biroul din Bruxelles al asociațiilor de fermieri din Finlanda. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care și-au adus aportul la organizarea acestei conferințe. Acum este momentul potrivit să discutăm despre viitorul politicii agricole comune. Propunerile Comisiei în ceea ce privește această politică conține și multe puncte pozitive, aspecte pozitive agricultorii din Finlanda sprijină obiectivele pe care și le-a propus uh, Comisia pentru a ajunge la o producție bună de alimente în toată Uniunea Europeană. În ceea ce privește fermele familiale din Europa, acestea trebuie să fie sprijinite. Doar așa vom avea o PAC comună. Importanți sunt și producătorii de fructe din uh, sectorul de producție alimentară. Talouden tuotantokustannukset ovat korkeita. O importa, în, să nu uităm că în Finlanda, de exemplu, costurile de producție sunt foarte ridicate. Din păcate, Există anumite anomalii, chiar nedreptăți în propunerile comisiei, însă putem soluționa lucrurile. Consiliul și Parlamentul au, prin urmare, foarte multe de făcut și vor trebui organizate și alte dezbateri ca cea de astăzi. În propunerea sa, Comisia nu acordă suficientă importanță rentabilității producției agricole mai ales pentru a garanta veniturile agricultorilor și nici nu se asigură astfel competitivitatea agricultorilor. Modul în care Comisia, de exemplu, propune realizarea ecologizării uh, nu are cum să fie pe placul agricultorilor finlandezi. În țara noastră, agricultorii sunt deja uh, implicați în eforturi de protecție a mediului pe bază voluntară, prin programele de mediu din agricultură. Ceea ce propune Comisia pentru ecologizarea politicii agricole comune ar însemna uh, o birocrație suplimentară și o creștere a costului de producție. Vedem, de exemplu, că propunerea în ceea ce privește rotația culturilor e greu de realizat, mai ales în Finlanda de Nord, din cauza condițiilor geografice și naturale. Acum, în ceea ce privește acea suprafață ecologică, de infrastructură ecologică, și aici avem îndoieli. Asta contravine nevoilor de a crește producția pentru a face față cererii și e pusă în joc și competitivitatea. În ceea ce privește definiția acestei suprafețe de interes ecologic și aici nu prea știm exact cum stau lucrurile. Și, domnule Cioloș, ce suprafețe pot fi considerate ca fiind de interes ecologic? Deci toate suprafețele. Cum putem fi siguri că acest lucru nu va crea o povară administrativă suplimentară pe umerii agricultorilor? MTK, organizația noastră, dorește de asemenea să vă reamintească că îndeplinirea propunerilor comisiei, punerea în aplicare acestora depinde mai ales de viitoarele decizii în domeniul finanțării. Și bine, acum nu avem elementele relative finanțării. Deci va trebui, vor trebui făcute eforturi în această privință. Dacă vrem o politică agricolă puternică, avem nevoie de o finanțare realistă, la nivelul uh, la un nivel uh, egal cu cel actual, cel puțin. Vă mulțumesc. Acum, reprezentantul Spaniei va lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pedro Naro mă numesc, Organizația Agricolă Spaniolă, ASAHA. O organizație care are peste 200 de mii de asociați. Vă mulțumesc pentru această conferință democratică eu particip de obicei ca observator, însă astăzi am ocazia de a lua cuvântul. Și spre deosebire de ce au făcut alții care se cred absolut uh, esențial, eu nu voi rata această ocazie de a mă adresa dumneavoastră, mai ales domnului Cioloș. Domnule Cioloș, indiferent de ce vă vor spune, propunerea dumneavoastră are multe elemente pozitive, cum ar fi tratamentul diferențiat pentru un sector cum e cel al bumbacului, de asemenea, noua abordare pentru dezvoltarea rurală. Această deschidere pozitivă către plățile asociate, aceste noi măsuri prioritare pentru tinerii agricultori și, de asemenea, în anul se va avea ca an de referință anul 2011 pentru acordarea ajutoarelor. Însă, domnule Cioloș, propunerea are și anumite lipsuri și anumite zone de umbră care trebuie soluționate imediat, mai ales în ceea ce privește dreptul uh, de plată de bază. Că vorbim de o țară atât de diversă cum e Spania, ați auzit asta de mii de ori, e o țară eterogenă, deci e nevoie de o perioadă mai lungă de tranziție, care să nu se încheie uh, acum, ci eventual în 2021, iar acel 40% din suma unică nu ar trebui să fie atât de ridicat, ci 20% pentru a acorda dreptul de plată. Există o serie de concepte pe care trebuie să le concretizați, deoarece deja apar uh, anumite uh, par deja specula, apare deja specula. De exemplu, suprafața eligibilă. Știți că în Spania și Italia sunt mai multe pământuri decât drepturi. Ce s-a întâmplat, de exemplu, cu pășunile? Deci, domnule comisar, vreți ca pășunile, de exemplu, să fie strâns legate de numărul de animale crescute? De asemenea, transferul drepturilor. Drepturile pot fi uh, închiriate sau vândute. Deci ai dreptul de a primi drepturi, însă uitați aici succesiunile, moștenirile, uitați fuziunile. De ce uitați toate acestea? Și, bineînțeles, mă, trebuie să mă refer și la conceptul de agricultor activ. Deși vreau să înțeleg, tot nu înțeleg. De ce există un tratament discriminatoriu în favoarea celor agricultori, 80% dintre ei, care primesc o sumă sub 5.000 de euro? de ce acești agricultori sunt considerați ca fiind agricultori activi. Indiferent de suma ajutoarelor, trebuie să vedem dacă agricultorul respectiv exercită o activitate agricolă. Am impresia, domnule comisar, v-am mai spus-o de mai multe ori, că dumneavoastră încercați să simplificați lucrurile, însă ca să simplificați uh, lucrurile pentru acest agricultor mic, uh, îi afectați pe alți agricultori care ne omorăsc acum pe internet, agricultorii profesioniști și condamnați la un nivel sporit de complexitate, condamnați la mai multă birocrație, la mai multe controle. În ceea ce privește uh, această ecologizare. Spuneți că ecologizarea va justifica ajutoarele. Unii chiar au crezut asta, însă eu nu cred asta. Eu știu că e importantă această componentă verde pentru vizibilitatea PAC, însă, deși ascult o felul de discuții despre ecologizare aici și în alte părți, eu nu știu de ce asta se află la pilonul 1. Ar trebui să fie la pilonul 2 pentru a avea o coerență cu programele de mediu și cu ecocondiționalitatea. Și, bineînțeles, agricultura ecologică trebuie să fie tratată la fel uh, Uh, ca și alte producții durabile, cum ar fi cea integrată. Și conchid, tinerii agricultori. Mesajul pe care îl transmiteți e pozitiv, însă nu e suficient. Pe lângă aceste măsuri specifice, tinerii agricultori cer niște modificări în modul de funcționare al lanțului alimentar, în drepturile de competență. E drept că dumneavoastră nu lucrați de unul singur, mai e și domnul Almunia, însă trebuie să existe niște modificări substanțiale pentru a avea niște prețuri uh, în funcție de costuri niște organizații de producători care pot, într-adevăr, să intervină eficient și nu se modifică neapărat dreptul concurenței. Multe din propunerile dumneavoastră în ceea ce privește gestiunea riscurilor sau gestiunea pieții, toate aceste propuneri practic nu vor duce la nimic, vor, nu vor ajunge să fie deloc eficiente și asta mă îngrijorează. Să nu uitați ce vă cer tinerii agricultori. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, reprezentantul reprezentanta Estoniei, Anna Kärnä. Põllumajandusorganisatsioonide esindajana tahaksin ma samuti Mulțumesc foarte mult ca reprezentant al organizațiilor de agricultură din Estonia și eu doresc să discut despre competitivitate sau despre condiții inechitabile de competiție pe care le vedem în propunerea Comisiei. Estonia, la fel ca alte state baltice, nu poate să fie de acord cu ceea ce se propune în legătură cu plățile directe viteza nu e cea potrivită. Nu se asigură niște condiții bune de competitivitate pentru următoarea perioadă. Luând în considerare faptul că am aderat la Uniunea Europeană în anul 2004, noi am avut o perioadă de tranziție de o generație. Acest lucru nu ne ajută atunci când vorbim despre durabilitatea agriculturii noastre și atunci când vorbim despre asigurarea cu alimente. Oamenii încep să se mute în orașe, părăsesc regiunile agriculturale, nu doar că pleacă spre zonele urbane, ci pleacă și în alte țări. Așa cum a spus și colegul din Letonia, acționăm cu toții pe o piață unică, avem aceleași condiții, aceleași scopuri și aceleași cerințe. Producția noastră nu e mai ieftină decât media din Uniunea Europeană. Așa că noi ne-am dorit ca nivelul de plăți directe pentru țările vechi să fie 90% din media UE în următoarea perioadă bugetară. Am dorit ca instituțiile europene să se folosească de această oportunitate în reforma PAC și să ducă la eliminarea distorsiunilor din competiție pe care le vedem astăzi. Trebuie să înțelegem că nu vorbim de... Noi nu suntem o țară candidată la UE, suntem membru de plin, avem aceleași responsabilități și aceleași drepturi cu toate celelalte state membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum voi da cuvântul domnului Sarafin. Domnule ministru, domnule comisar, doamnelor și domnilor, reforma despre care discutăm noi acum este foarte importantă pentru fermierii polonezi. Există mai mulți uh, delegați polonezi aici, însă ceea ce spuneți nu, ce spun ei nu e la fel cu ceea ce ni se spune din alte țări europene. Noile state membre ne atrag atenția asupra acelor aspecte care sunt baza integrării europene pentru Polona. Noi, noi încercăm să îi convingem pe cetățenii noștri să accepte faptul că am aderat la Uniunea Europeană. Domnule ministru, dumneavoastră continuați pe această linie. Noi ni s-a spus că perioada de tranziție va dura până în anul 2013, însă acum Comisia ne propune o extindere a acestui termen. Așa ceva e inacceptabil, nu sub condițiile care ne-au fost propuse. Vorbim despre diversificarea producției și diversificarea plăților. Aceste lucruri le aduce reforma dumneavoastră, domnule comisar. Noi credem că producția e asemănătoare în Cehia, în Franța, în Polonia și alte state membre atunci când vorbim de costuri. Însă, Comisia trebuie să muncească mai mult astfel încât să avem o platformă egală, să avem condiții egale. Colegii mei din Polonia și din alte state membre, care reprezintă cele 12 noi state membre, au spus astăzi despre faptul că trebuie să devenim egali. Noi suntem la fel de eficienți ca alți agricultori, însă tot ce avem noi nevoie e de condiții egale, costurile noastre sunt aceleași, așa că e nevoie de un tratament egal față de noi. Pentru că doar mulțumi, mulțumită nouă, statele post-socialiste socialiste vor putea să își îmbunătățească agricultura. Ne propuneți o perioadă de tranziție mai lungă. Noi nu dorim ca banii fermierilor francezi sau germani să fie luați și dați altora. Nu, noi vrem oportunități egale și plăți egale pentru statele Uniunii Europene. Nu încercați să ne faceți să ne răzvrătim unul împotriva altuia. Nu încercați să ne faceți să intrăm în competiție doar pentru că suntem fermieri din Polonia sau Estonia. Și eu cred că acest principiu de 7% pentru infrastructura ecologică e ceva ce nu face decât să ne distragă atenția de la alte elemente ale acestei dezbateri. Guvernele, sindicatele din agricultură ne spun același lucru, vorbim despre o neînțelegere. Pur și simplu ni se distrage atenția de la partea importantă a acestei dezbateri și anume fondurile care sunt disponibile pentru PAC. Iar eu mă simt responsabil. Mă simt responsabil față de agricultorii polonezi, de zonele rurale din Polonia, pentru că eu sunt unul dintre aceia care au încercat să-i convingă pe cetățenii polonezi că e bine să facem parte din Uniunea Europeană. Însă acum ne simțim inferior, ne simțim ca cetățeni de a doua mână ai Uniunii Europene. Apoi, organismele modificate genetic sunt o altă chestiune când vorbim de producția de alimente. Miniștrii noștri sprijină acest aspect, dar nu mai vorbim de o problemă pentru o țară, e o problemă pentru întreaga Uniune Europeană. Apoi, cooperativele agricole. Peste 900 de uh, astfel de ferme sunt uh, în aceste cooperative. Noi producem foarte multe pentru piață. Avem peste 50.000 de oameni care sunt ocupați în acest sector. Trebuie să pornim de la cooperative ca fiind soluția bună pentru sector. Trebuie să sprijinim Comisia Europeană să le convingă pe autoritățile poloneze de faptul că cooperativele sunt o soluție pentru viitorul pieței. Piața trebuie să fie organizată mai bine. Cooperativele, pe lângă grupurile de producători, sunt, unele, sunt uh, un mecanism important. Ministrul ar trebui să ne sprijine, însă sprijinul acestuia nu este suficient. De aceea vreau să spun că acest proiect de reformă ar trebui să fie modificat și așteptăm noi propuneri, domnule comisar. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum un delegat austriac are cuvântul. Mulțumesc, vă mulțumesc uh, domnule Sovitski, mulțumesc domnule De Castro, stimate domnule comisar, vă mulțumesc pentru ocazia de a putea lua cuvântul aici. Mă numesc Gerfried Gruber, vorbesc în numele Camerei de Agricultură din Austria, unde sunt reprezentați toți fermierii din Austria. Mulțumesc pentru propunerea făcută de comisie acest, aceasta conține o serie de aspecte pozitive pe care, din păcate, acum nu le pot enumera. Totdeauna ne, uh, suntem mai uh, rezervați în ceea ce privește aspectele pozitive. Dar acum voi vorbi și eu, despre, la fel ca și colegii mei, despre aspectele bugetare și despre cum arată cadrul financiar multianual. costurile care au fost prevăzute pentru agricultori trebuie să fie corelate cu ceea ce s-a prevăzut în cadrul financiar multianual pentru PAC. O ecologizare sau o agricultură mai atentă cu mediul. Din punct de vedere austriac, lucrurile stau în felul următor – Există anumite performanțe care s-au făcut deja, s-au făcut pe bază voluntară. Unele dintre acestea sunt recunoscute. Trebuie să se țină cont de ele pentru a ajunge la o soluție flexibilă. S-a vorbit despre agricultura ecologică și eu, și eu cred că și noi oferim un tratament egal în acest sens. Trebuie să se pornească de la acest tip de agricultură. Cât despre plățile directe, Mă voi referi doar la distribuirea în interiorul statelor membre, încă se folosește principiul istoric, iar termenele care au fost stabilite sunt foarte importante. Însă statele membre trebuie să aibă flexibilitatea necesară pentru a putea să se implice la nivel regional atât cât este posibil. Există în cadrul acestei reforme mulți parametri nesiguri. Important este să existe niște definiții foarte clare. S-a vorbit deja despre cazul agricultorilor activi. Însă și această definiție nu ne duce spre rezultatul scontat. Păi, gestiunea pe piață. Trebuie să vedem exact care vor fi toate efectele înainte de a lua niște hotărâri în ceea ce privește eliminarea cotelor, de exemplu, pentru piața zahărului. Am auzit ce a avut de spus și reprezentantul COP. Aspectele atinse au fost foarte interesante. Iar în final, vreau să spun că o politică agricolă comună funcționează bine pentru agricultori dacă aceasta le oferă stimulente, le oferă stimulente care să fie interesante pentru ele. Organizația de fermieri tineri din Austria este una dintre cele mai mari în sectorul agricol și îmi doresc ca și pe viitor situația să rămână la fel. Politica agricolă comună trebuie să, ducă, trebuie să ne protejeze de distorsionarea concurenței atât în interior cât și în exterior. Sper să nu fie scăpat din vedere acest aspect. E nevoie de acorduri de liber schimb și în acest domeniu. Acestea trebuie să fie evaluate astfel încât să avem acea politică agricolă pe care ne-o dorim. Mulțumesc! Mulțumesc frumos. O să dau acum cuvântul președintele Camerei uh, de Agricultori. Dziękuję bardzo za tą akurat. Din cadrul COPA. Domnule ministru, domnule comisar, vă mulțumesc frumos pentru această dezbatere și pentru toate opiniile pe care le-am auzit aici. După cum vedem, agricultorii din această sală indiferent dacă ei reprezintă uh, vechile 15 state membre sau noile state membre, nu sunt chiar mulțumiți de propunere, ceea ce arată că trebuie să reanalizăm situația. Se pare că agricultorii, indiferent de originea lor, nu sunt mulțumiți de reformă. Domnule comisar, uh, cele câteva sute de pagini ale proiectului de reformă sunt binevenite, dar am preferat o reformă mai simplă, poate doar de câteva zeci de pagini. Pentru că toate aceste pagini duc la o reformă mm, care nu este ușor de înțeles de agricultori și de organizațiile lor ne confruntăm cu provocări noi, mai uh, importante și atunci poate că în loc să extindem diversele aspecte, ar trebui să vedem mai bine cum să împărțim uh, fondurile, astfel încât agricultura europeană să devină mai competitivă pe piața globală și să-i mulțumească pe consumatorii europeni nu suntem de acord cu o politică agricolă comună care complică lucrurile, crește costurile și este greu de înțeles de către agricultorii europeni. Noua politică agricolă comună nu oferă elemente care să asigură o productivitate mai mare, o producție mai bună. Avem tot ce aveam și acum 20 de ani. Încercăm să păstrăm un status quo al agriculturii, pregătindu-ne pentru noile pre- uh, provocări, dar noile provocări au venit deja. E clar. Și atunci introducerea elementelor cum este ecologizarea sau uh, acea infrastructură ecologică de 7% nu sunt acceptabile în această etapă. Nu sunt sigur despre um, obiectivul lor, de fapt. Nu suntem de acord nici cu definirea uh, agricultorului activ, de exemplu. Sunt lucruri care nu par să ducă la. Um, această definiție nu arată clar cine este, de fapt, un uh, agricultor activ pare că este o tendință de a se ascunde mai degrabă ceea ce se întâmplă în zonele rurale. E vorba de un uh, transfer bugetar către toate statele membre care pare mai important decât politica agricolă comună sau politica rurală. Obiectivele stabilite pentru reformă sunt înțelese și acceptate de toată lumea dar metodele alese pentru a atinge aceste obiective nu par să fie acceptate de agricultorii prezenți aici. Cei 30% pentru ecologizare nu sunt uh, de înțeles pentru cei care au livezi sau produc fructe care au plantații de hamei sau de alte plante ei devin astfel mai puțin competitivi pe piața globală, mai ales hameiul. Hameiul este un sector important pentru Europa și fără plăți suplimentare, acest sector nu poate supraviețui pe piața globală. Domnule comisar, eu aș vrea să nu avem tot mai multe pagini și norme și controle de la Comisia Europeană, ci să avem acțiuni simple, să vedem acțiuni simple și acțiuni mai degrabă decât cuvinte sau pagini de text. Ar fi uh, nevoie de multă muncă pentru a simplifica sistemul uh, pe care îl avem în practică. Încercăm să perfecționăm sistemul, dar am ales uh, direcția greșită. Președintele, mulțumesc frumos, dar acum uh, cuvântul reprezentantului uh, agricultorilor italieni. Grazie, președinte Savinski, grazie, onorevole De Castro, comisar. Vă mulțumesc, domnule Savinski, domnule De Castro, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea de a exprima punctul de vedere al Confederației Agricole Italiene. Aș vrea să revin asupra anumitor chestiuni și asupra pozițiilor noastre. Vom avea un document național semnat de către toate organizațiile agricole și de către toate sindicatele din filieră, un document privind reforma, revizuirea politicii agricole comune. am dorit să revenim asupra câtorva elemente. Politica agricolă comună trebuie să sprijine competitivitatea și inovarea într-un cadru de provocări sociale, dar și în cadru de criză. Uh. Deci ne gândim la o agricultură care trebuie să fie perenă din punct de vedere al mediului și etic, care să asigure niște venituri în ceea ce privește distribuția plăților directe, deși credem că trebuie să se facă o mai bună distribuire a bugetului, asta trebuie să se aplice în mod treptat. Organizația noastră nu este în favoarea parametrului principal, cel al repartizării suprafețelor. Criteriile trebuie actualizate ținându-se cont de suprafețele cultivate în momentul actual, inclusiv vița de vie și sectorul fructelor și legumelor. Vorbim de 3 milioane de hectare care nu au fost luate în calcul pentru atribuirea resurselor din Italia. În general, credem că și alți parametri ar trebui luați în considerare. Producția vândută, lucrătorii numărul de lucrători uh, angajați uh, de către angajator pe exploatația respectivă. Dacă se folosește acest criteriu unic al suprafeței, o serie de agricultori din zona mediteraneană sunt sancționați, penalizați și diferențele care există între noi ne fac să credem că din punct de vedere economic și social ar fi mai bine să definim agricultorul activ la nivel național. E necesară o indicație europeană, însă statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adopta ele însele definiția respectivă. Plățile directe trebuie atribuite întreprinzătorilor uh, profesionali care își consacră majoritatea timpului uh, unor activități agricole sau care percep uh, mare parte, cea mai mare parte din venituri de pe urma agriculturii. Credem că va trebui să revizim o serie de puncte, de elemente. Raportul cost-randament, excesul de buget pentru procentul de 30% la plăți directe și nevoia de a avea o serie de măsuri, o gamă de măsuri care trebuie există, ținându-se cont de diferitele caracteristici ale agriculturii. Ecologizarea. Măsurile trebuie să fie stabilite de statele membre, Trebuie să considerăm de asemenea capacitatea de absorpție de dioxid de carbon în uh, zona mediteraneană. Acum, măsurile privind piața. Suntem de acord cu elementele subliniate de domnul comisar. Da, și noi lucrăm la adăugarea anumitor organizații din sector și ceea ce privește plasa de siguranță și aici salutăm măsura. măsurile de securitate trebuie să devină și mai pertinente. Organizațiile sectoriale, de asemenea, trebuie să ajute pe agricultori să înlesnească organizarea filierelor și să reducă pasarelele existente. Asigurările acum pentru stabilizarea veniturile și acestea sunt demne uh, de salutat însă trebuie asigurată subsidiaritatea statelor membre. Dezvoltarea rurală. E nevoie de simplificare și fac referire aici la micii agricultori. Va trebui să simplificăm mai mult lucrurile pentru a încuraja întreprinderile. Trebuie să se facă o adaptare la realitatea geografică, economică și socială. De asemenea, să vedem uh, cum se va face programarea, programarea multianuală. Va fi nevoie de o procedură de adaptare mai ușoară pentru a putea interveni permanent în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Vă reamintesc că organizația noastră e dispusă să discutăm pentru a găsi uh, soluții bune pentru viitorul PAC și pentru viitorul tinerilor agricultori, deoarece fără aceștia nu putem avea agricultura. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, Asociația Irlandeză de Agricultori John Bray. Uh, Chairman, Commissioner, members of the European Parliament. Domnule președinte, stimați europarlamentari, vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat oportunitatea de a-mi spune părerea cu privire la această propunere făcută de comisie pentru PAC după 2013. Încă de la început, PAC-ul a cunoscut reforme importante. Încerca să răspunde cererii consumatorilor europeni de a avea o producție de alimente durabilă și de înaltă calitate. Propunerea PAC pentru după 2013 își dorește să asigure o coeziune teritorială și o producție de alimente corespunzătoare. Trebuie să continuăm să mergem mai departe cu modelul european pentru agricultură. Vorbim de un contract social. Fermierii trebuie să producă alimente sigure, e nevoie de energii regenerabile, trebuie să se țină cont de aspectele de mediu, și așa mai departe. PAC sprijină continuarea fermelor familiale, care încă mai sunt ferme producătoare în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, eu am anumite dubii. Cred, nu știu dacă propunerea făcută de comisie poate să îi ajute îndeajuns pe fermierii activi, pentru că, la nivel național, Capacitatea agricultorilor de a contribui la depășirea crimei, crizei economice a fost subminată. Nu sunt sigur că va putea fi asigurată siguranța alimentară la nivel european. Vreau să vorbesc despre provocările majore din această propunere de reformă. În primul rând, se cere trecerea la o plată uniformă per hectar până în 2019. Acest lucru ne îngrijorează foarte mult schimbările în aceste plăți va duce la niște tulburări foarte mari în diferitele întreprinderi agricole. Această propunere nu ține cont de marile diferențe în ceea ce privește capacitatea de producție a terenului în Irlanda. În linii mari, potențialul agriculturii irlandeze va fi redus. Statele membre trebuie să aibă flexibilitate să implementeze un sistem de plăți care să sprijine producția. Trebuie să fie sprijinite fermele viabile. Un aspect legat de acesta. Până în anul 2019 s-a propus o, plat, o sumă unică care să fie combinată cu noul sistem de plăți din anul 2014. Acesta va duce la o distorsionare a pieței terenurilor agricole. Trebuie să fie discutată această chestiune. Irlanda are nevoie de o perioadă de tranziție mai lungă decât anul 2019 pentru redistribuirea la nivel național. Propunerea Comisiei privind ecologizarea va veni cu niște costuri adiționale pentru fermieri. Ceea ce există acum în ceea ce privește ecocondiționalitatea, în și plățile directe, ei, deja există anumite măsuri în ceea ce privește ecologizarea și trebuie să se țină cont de elementele deja existente. Ecologizarea trebuie să fie incorporată în practicile obișnuite ale fermierilor. Noi ne opunem propunerii de uh, finanțare de iar Irlanda a participat și la programele rurale în trecut. Acest element joacă un rol important în continuare. În viitor, în statele membre trebuie să se țină cont de participarea din trecut. Statele membre trebuie să aibă flexibilitatea de a implementa acele măsuri care sunt cele mai relevante pentru regiunile lor specifice și populația care se ocupă de domeniul agricol. Sprijinul pe piață este foarte important. Volatilitatea prețurilor este în continuă creștere, așa că măsurile pe care le avem la dispoziție trebuie să fie folosite astfel încât a, a, să putem să ținem sub control prețurile pe timp de criză. În afară de rezerva pentru criză, trebuie să se mai identifice și alte fonduri, astfel încât aceste măsuri să poată să fie implementate. În plus, condițiile sub care sunt implementate aceste măsuri trebuie să fie clarificate. Domnule președinte, stimați membri, am vorbit despre punctele principale care îngrijorează pe fermierii din Irlanda. În ceea ce privește viitoarea PAC, noi ne dorim o PAC puternică, să se mențină pilonul întâi și cel de-al doilea pilon și asigurarea aprovizionării cu alimente. aceste politici se pot schimba și s-au mai schimbat și se pot schimba și pe viitor. De aceea e nevoie de o mai mare flexibilitate la nivel național. Statele membre trebuie să-și poată maximiza capacitatea de producție, ținând cont de standardele de meniu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și acum voi da cuvântul Domnule Andreus, reprezentantul fermierilor lituanieni. Mulțumesc. Stimați organizatorii ai acestui eveniment, domnilor și domnilor, eu reprezint Camera Agricolă Lituaniană. Tocmai am împlinit 85 uh, de ani, deci avem o experiență foarte îndelungată, suntem membri ai COPA și ai COGECA. Și trebuie să vă spun că sunt de acord cu ce au spus reprezentanții Poloniei, Letoniei și Estoniei. Reprezentanta Estoniei, tinerilor agricultori, ne-a spus că politica agricolă comună trebuie să fie solidă. Vreau să vă reamintesc că această politică trebuie să fie de asemenea și dreaptă, democratică, Asta lipsește, de fapt, în momentul actual. Și de aceea cele trei țări baltice a, primesc nivelul cel mai scăzut la plățile directe. În ceea ce privește perioada 2007-2013, e de înțeles. Au avut loc niște negocieri, însă se vede că situația este menținută la fel. De deci ce? Noi am fost ocupați timp de 50 de ani sau poate din alte motive. Cine știe, poate că unii cred că țările noastre sunt prea mici. În realitate, lucrurile ar trebui să se schimbe. În ceea ce privește exigențele. Agricultorii noștri respectă aceste exigențe, uneori respectă criteriile mult mai bine decât uh, agricultorii din uh, vechile state membre. Problema e să vedem, problema e dacă această ecologizare va duce la o scădere a producției. Da sau nu, deci vom vedea ce se, se va întâmpla. Noi trebuie să asigurăm aprovizionarea cu alimente, asta e principala noastră sarcină. Uh, în ceea ce privește um, scoaterea din circuitul agricol a acelui procent de 7%, e un mare păcat. Noi trebuie să lucrăm pământurile. În momentul de față pierdem terenuri agricole și din alte motive, din cauza dezvoltării orașelor, deci de aceea trebuie să facem tot posibilul pentru a proteja pământurile dedicate agriculturii. Ne-am uh, reunit astăzi pentru a stabili niște condiții care să ne permită să ne creștem competitivitatea. Iar condițiile trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. Cel puțin asta îmi doresc eu. Mult succes! Vă mulțumesc! Acum, un reprezentant din uh, țările de jos. Meneer de voorzitter, meneer de Castro, meneer uh, Domnule președinte, domnule comisar Cioloș, vă mulțumesc frumos că ne-ați dat ocazia să vorbim aici. Um, reprezint sectorul uh, producției de zahăr din uh, țările de jos, dar și organizația SIBEI. Și toți uh, producătorii de zahăr uh, din Europa, 130 de mii la număr. Sectorul zahărului pare să fie cu totul uitat în această dezbatere. Vorbim despre ecologizare, despre primul și al doilea pilon, despre distribuția finanțării a banilor. Dar propunerea uh, Comisiei pentru sectorul nostru intervine prea puțin, pentru că tot, uh, totul uh, se referă la agricultură, dar vor fi măsuri suplimentare și pentru sectorul zahărului, deși nu s-a discutat prea mult despre acest lucru. Regulamentul actual oferă stabilitate consumatorilor, industriei și agricultorilor. Totodată, el este și neutru în ceea ce privește bugetul. Este adevărat că în ultima perioadă a avut loc o uh, scădere a pieței europene. Dar aceasta nu se datorează reglementărilor pieței, după cum se sugerează uh, adesea, ci măsurilor pe care le-am luat pentru a face față problemei cu care ne confruntam. Și Comisia a avut și ea un rol de jucat, mai ales în ceea ce a privit uh, reglementarea pieței. Noi, producătorii europeni de sfeclă de zahăr, susținem, prin urmare, poziția uh, adoptată de Parlamentul uh, European în ceea ce privește reglementarea pieței. Uh, domnul Des a avut un raport în acest sens. Propunerea actuală, care se bazează în primul rând pe argumente politice și nu pe motive raționale, dovedite în ultimii ani prin uh, această reglementare a pieței, uh, nu prea ne arată în ce fel suntem noi reprezentați în acest sector. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Are acum cuvântul domnul Carada Oblițiotileoli. Ozdrovinia, greeting to you, President Saviki, and distinct... Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc. Vorbesc ca președinte pentru organizația mea care reprezintă un milion de manageri. Vă mulțumesc pentru invitație. E important ca reforma PAC să adreseze atât siguranța mediului cât și siguranța alimentară. Cei care se ocupă cu gestionarea pământului trebuie să fie recunoscuți la adevărata lor valoare. Ei sunt cei care ajută în ceea ce privește biodiversitatea, asigurarea unei calități bune a apei, Propunerea Comisiei conține multe puncte pozitive pe care le putem sprijini, așa cum s-a întâmplat și în cazul reformei anterioare. Nu le voi menționa aici, însă sunt niște puncte mai puțin atractive. Despre trei dintre ele voi vorbi. În primul rând, complexitatea structurii pe mai multe niveluri din primul pilon, măsurile care apar acolo. Aceasta a fost descrisă de domnul Cioloș, ca fiind ușor de implementat și de controlat. Însă acest lucru a dus la neîncredere, pentru că situația este foarte complexă și duce la o restricționare în ceea ce privește libertățile de agricultură. Peste două treimi din prățile directe sunt orientate spre diferite țeluri în mod voluntar. Acum excludem factorii de inflație. Gestionarii terenurilor speră că ecologizarea nu va cere o redefinire a contractelor existente în agricultură, astfel încât să se evite faptul că fermierii sunt plătiți de două ori, o dată prin pilonul 1, o dată prin pilonul 2. Trebuie să nu se intervină asupra practicilor bune în agricultură care au fost deja adoptate. Apoi, noua definiție a fermierului activ. Aceasta ar fi folositoare dacă duce la evitarea de plăți pentru terenuri cum ar fi terenurile de golf care sunt și de fapt sunt în multe state membre neeligibile. Însă s-ar putea să se excludă mari organizații, fermie, fermele agricole foarte diversificate, alte companii care se ocupă de gestionarea terenurilor. Așa că este foarte important să se definească activitatea minimă, însă trebuie să se renunțe la, ce, la pragul de 5% pentru activități ne agricole, pentru că vorbim aici despre un adevărat coșmar birocratic. Apoi, ne opunem în continuare plafonării. Salutăm uh, cele 25, pragul de minim 25%, salutăm noile parteneriate de inovație. Însă există um, posibilitatea pe anumite state membre să treacă de la 10% din al doilea pilon la primul pilon. Apoi, măsurile de ecologizare vor fi eficiente din punct de vedere a costurilor dacă combină durabilitatea de mediu și cea economică. Ne întrebăm dacă plafonările ecologice propuse vor duce la o creștere în ceea ce privește beneficiile de mediu. Propunerea de reformă va duce la o creștere a costurilor în agricultură pentru ecologizare, se va duce la o creștere a prețurilor pe piață, Însă acest lucru nu ne va ajuta. Producția în Europa va avea de suferit, mai ales în ceea ce privește culturile arabile. Trebuie să se ofere sprijin astfel încât să ajungem la o rată unică. Trebuie să treacă să se țină cont de zonele mai puțin și cele care sunt mai, stau mai bine în ceea ce privește producția contribuția europeană pentru a alimenta lumea va avea de suferit. Și atunci reforma PAC va duce la daune în ceea ce privește asigurarea de alimente, profitul va fi și el afectat, iar țările importatoare de alimente vor fi și ele afectate. Într-un sistem de comerț liber e absolut, e absolut nevoie de stimulente. Acestea sunt absolut necesare. S-a făcut un studiu de către Parlamentul European în ceea ce privește asemenea instrumente. Asociația noastră crede că trebuie să fie crescute stimulentele pentru agricultori, astfel încât agricultura să fie făcută mai durabilă. În raportul Lion am văzut acest lucru, credem ceea ce ne spune Comisia, am văzut raportul Capula Santos, în care se pune accentul pe stimulente. Așa cum a spus domnul comisar Cioloș, dezbaterea publică nu s-a încheiat încă și ne dorim să continuăm să participăm la aceasta. Mulțumesc! Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult! Și acum o ultimă, această ultimă intervenție a închis lista de vorbitori. Mai avem totuși patru vorbitori, doi din partea din centru la camerei, apoi unul, un vorbitor din partea stângă și unul din partea dreaptă. Partea stângă, vă rog să vă prezentați. Mulțumesc. Sunt uh, membru al Parlamentului polonez și reprezentant al unei asociații de producători. Uh, Vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, invitat aici organizațiile de agricultori și cele non-guvernamentale pentru a discuta despre viitorul politicii PAC. Sunt însoțit de reprezentanții ai asociațiilor de producători de fructe și legume din Polonia. S-a vorbit foarte mult despre reforma PAC în țara noastră, s-a vorbit mult despre sprijinul acordat organizațiilor de producători și piața fructelor și legumelor a fost dată ca exemplu. Și un exemplu la care țin mult. Am putut vedea cum funcționează acest mecanism și am analizat de asemenea propunerile de reformă pentru următorii ani. Am dorit să ne referim la principiile PAC, competitivitatea agriculturii, nu doar la nivel european, ci și internațional. Profitabilitatea exploatațiilor și prețuri uh, adecvate pentru ca produsele agricole să le fie accesibile producătorilor, asigurând de asemenea și un venit decent agricultorilor. Atât uh, domnul comisar cât și alții au spus că piața fructelor și legumelor e un model pentru alte elemente din alte sectoare pentru a consolida poziția producătorilor. Poate vă amintiți că în Parlamentul Poloniei ați menționat faptul că experiențele trase în acest domeniu al fructelor și legumelor vor fi introduse și în alte sectoare, odată cu reforma PAC. Piața fructelor și legumelor este pe cale de a fi organizată, sunt stabilite structurile pentru organizațiile de producători și pentru cooperative. Și suntem practic la jumătate de parcurs în ceea ce privește decalajul față de alte țări. Unele sunt mai avansate, altele mai puțin. E un proces dinamic și suntem foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Noi ne-am dorit o situație în care sectorul nostru al fructelor și legumelor să fie la fel de competitiv ca și în alte țări și ne-am dorit ca producătorii să nu mai fie nevoiți să se lupte atât de acerb unii cu alții. În ceea ce privește reformele PAC, cred că, domnule comisar, ceea ce a spus dumneavoastră, practic, e incompatibil cu ce ați spus la un moment dat și cu ce au spus și unii vorbitori. S-a vorbit de perioada de tranziție până la intrarea în, în vigoare a noilor reguli. Nu se garantează dezvoltarea tuturor acestor măsuri. Și domnule comisar și domnilor eurodeputați, eu vă cer să reanalizați aceste chestiuni, deoarece încă avem timp pentru a găsi o soluție benefică. Această sarcină nu s-a încheiat, ar trebui să continuăm a, această politică conform regulilor în vigoare, de deci să nu introducem reguli pe parcurs. Dacă facem așa ceva, nu vom spări competitivitatea și nu vom crea condiții mai bune de comerț pentru fructe și legume. Noi trebuie să îmbunătățim poziția producătorilor în ceea ce privește veniturile. În ceea ce privește gestionarea crizelor, ne bucură faptul că s-a menționat și acest aspect și avem experiențe recente cu criza E. coli. Un episod care a afectat sectorul fructelor și legumelor și Parlamentul European ar trebui să fie mai activ. O altă problemă pe care vreau să o menționez este cea a exporturilor. Să fim conștienți de faptul că a fi competitiv nu înseamnă doar a putea furniza suficiente produse pe piața internă, ci și uh, abilitatea de a vinde pe piețe externe. Piața rusească, de exemplu, e o șansă de aur pentru producătorii europeni și lansez un apel nu doar domnului comisar, ci și domnilor eurodeputați din Comisia Agricultură, dar și din alte comisii. Trebuie să reglementați odată până odată pentru totdeauna chestiunea comerțului cu Rusia pentru a nu avea probleme ca cele recente. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul la, de pe locul 115, nu? Nu, nu dumneavoastră. 115. Uh, in your opening room. Să vorbesc despre uh, ecologizare în continuare. În uh, discursul uh, introductiv ați uh, salutat faptul că au, redus, uh, au scăzut emisiile de azot pota- și potasiu. Uh, e adevărat că emisiile prea mari pot ajunge în uh, cursurile freatice. Emisii, folosirea în agricultură. Nu. Recoltele uh, agricole din Europa uh, scad încă foarte mult și nu trebuie să avem o ecologizare, o măsură de ecologizare care să reducă uh, utilizarea uh, îngrășămintelor cu azot uh, în uh, agricultura noastră. Ați spus că uh, nu trebuie să vorbim despre stabilirea clară a prețurilor, dar uh, trebuie să privim această idee din două perspective diferite. În, în uh, Regatul Unit avem o comisie a concurenței și este foarte grav că dacă aceste cooperative ajung uh, să aibă dimensiuni prea mari, pentru că atunci ele ar putea acționa împotriva uh, consumatorilor. Și s-ar putea ca o legislație locală, națională, să vină împotriva propunerii noastre. Este doar un avertisment, dacă doriți. Pe de altă parte, dacă spuneți că grupurile de producători nu ar trebui să aibă uh, cote, dați-mi voie să vă dau un exemplu de ce, ce s-a întâmplat anul acesta. Noble Food a spus producătorilor că dacă vreți să păstrați prețul pe care vi-l plătim, trebuie să reduceți producția și va trebui să scoateți uh, păsările din unitatea noastră cu o lună mai devreme. Sper că nu veți considera acest lucru ca fiind o cotă, pentru că uh, scoaterea acelor ouă de pe piață ajută la stabilizarea prețurilor și acum Noble Foods o să dea acelor uh, producători un bonus, bonus în numerar. Poate ne puteți spune care e opinia noastră vis-a-vis de acest subiect. Mulțumesc! Bardzo, bardzo proszę, Chris Robbins. Mulțumesc foarte mult, Chris Robbins. Mr. Chairman, I have to say, we are... Domnule președinte, Trebuie să spun că suntem foarte dezamăgiți. Eu lucrez în domeniul păsărilor. Noi reprezentăm unul dintre acele ONG-uri care apar pe agenda dumneavoastră. pe care ONG-uri vreți să le ascultați dumneavoastră. Dacă vă jucați așa cu noi, vreau să vă spun că vă jucați cu 400 de miliarde de euro care se ascund în spatele acestei politici. Această sumă de 400 de miliarde de euro sunt de fapt banii contribuabililor. Încercați să folosiți acești bani pentru un grup mic. Doar pe ei i-ați lăsat să ia cuvântul restul ONG-urilor, restul societății, adică 97% din restul societății, nu are voie să ia cuvântul. Mă întreb ce părere are comisarul despre acest lucru. Până acum s-a încercat foarte mult astfel încât toată lumea să poată să participe la dezbatere. Da, probabil că nu toate propunerile noastre au fost incluse în acest text legislativ, dar măcar dacă ne-ați ascultat, dacă am putea să avem o conversație deschisă Cred că e mare păcat, pentru că primul minut al intervenției mele le-am dedicat pentru a vorbi despre felul în care e organizată dezbaterea. Credeți că așa veți putea apăra această politică? O politică care are o sumă la fel de mari cu care se vorbește acum de salvarea bănci și țări. E vorba de o politică la, în cazul căreia s-a dovedit de multe ori că e problematică, dar e o politică spre care ne îndreptăm, pe care noi ne dorim să o apărăm. Vorbim despre bani publici. Nu putem să sprijinim așa ceva decât dacă putem să avem o discuție deschisă. Am discutat foarte mult, am discutat cu agricultorii, chiar avem o scrisoare comună împreună cu o parte din asociațiile de agricultori, și există alte organizații care conțin mult mai mulți fermieri. Noi am permis tuturor să ia parte la această dezbatere. Și să trec în sfârșit la ceea ce vroiam să spun, pentru că avem o propunere, o propunere ecologică în fața noastră. Și, noi suntem ONG-uri de mediu, ce deci a trebuit să spunem ceva în acest sens. Ecologizarea, avem nevoie de ea, de ce avem o problemă foarte gravă. Mulți ne spun că deja se fac pași în acest sens, însă se pare că nu se fac destule. Dacă e să vedem agențiile europene de mediu, Agenția Europeană de Mediu și ce date are în ceea ce privește agricultura în Europa față de alte de agricultură altundeva, da, vedem că situația nu e chiar atât de rea, însă stăm mai prost decât alții. Deci avem nevoie de ecologizare. Mediul trebuie să fie zona pe care ne concentrăm, nu trebuie să uităm de această componentă. În, în ceea ce privește infrastructura ecologică, trebuie să ținem cont de ea. Nu e o măsură nouă, e o măsură veche. Dacă l-ați ascultat pe domnul Cioloș, ați auzit exact ce se dorește prin ecologizare. Vorbim de plantarea de copaci, de multe lucruri care fac deja parte din multe dintre ferme și acestea nu ar duce la scăderea producției de alimente în lume. Această situație nu se întâlnește numai în Europa. Apoi, dezvoltarea rurală este un element foarte important. E necesară pentru a putea să ne folosim de aceste propuneri legate de ecologizare din primul pilon. Dacă nu există niște scheme puternice în acest sens, dacă nu suntem atenți la fermele ecologice, la natura, programul Natura 2000. Nu vom reuși să îmbunătățim situația. Și de aceea cer președinției poloneze care se pare că reprezintă întreaga Uniune Europeană în acest moment din punct de vedere public. Mă adresez și domnului De Castro, mă adresez întregii comisii pentru agricultură și dezvoltare rurală să ne ia în serios. Dacă nu, faceți politica dumneavoastră și dați cu ea de perete. Mulțumesc foarte mult! Ale... Iată, din nou am primit lecții în legătură cum trebuie să organizăm dezbaterile. Când organizațiile de mediu sau ONG-urile vor să se întâlnească cu președinția, pot să o facă. Organizațiile germane, de exemplu, organizează astfel de ședințe. Deci dacă vreți să vă întâlniți cu reprezentanții președinției poloneze, cu mare plăcere ne putem întâlni. Și vă rog să mă, uitați, mă iertați că am adaptat chiar și ordinea în care au avut loc discursurile și nu e posibil. Avem doar două ore și jumătate și nu e posibil să ascultăm toate organizațiile care au de-a face cu agricultura. Bineînțeles și organizațiile de mediu. Ultimul reprezentant al sectorului. Mulțumesc. Producția de hamei a fost menționată la un moment dat. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. E important să ne asigurăm că documentele oficiale publicate pe internet nu includ informații cum ar fi faptul că nu există plăți nu vor exista plăți pentru producția de hamei, că vor fi eliminate complet. Deci, ca reprezentant al producătorilor de hamei, nu ar vrea să se scrie așa ceva. Deci, vă rog să uh, eliminați această informație din documentele care vor fi făcute publice, deoarece avem nevoie de acest sprijin. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este următorul. Cred că nu avem suficiente ocazii ca statele membre să, să stabilească modul în care se va face față situației în această perioadă de criză. Deci statele membre ar trebui să aibă o libertate mai mare de a decide pe perioadă de criză în legătură cu modul punere, de punere în aplicare a politicilor. Și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc, spune domnul Savitski. Aici se încheie dezbaterea. Acum îi voi da cuvântul comisarului Cioloș, care va răspunde, va reacționa la o serie din declarațiile făcute în timpul dezbaterii și, după cum vă dați seama, domnule comisar, nu prea mai avem timp. Merci, Monsieur le Président, déjà encore une fois pour l'or... Mulțumesc, domnule președinte, încă o dată pentru organizarea acestei dezbateri și pentru că îmi dați posibilitatea să răspund la o serie din întrebările aduse în discuție. Mai întâi, mă bucur să văd că problema organizațiilor uh, producătorilor și a rolului lor în funcționarea piețelor a fost uh, recunoscută pe larg și apreciată de către agricultori. Doresc să îi uh, liniștesc pe prietenii noștri spanioli. Ceea ce propunem noi este ceva mai mult decât ceea ce există. Astăzi nu aveți posibilitatea de a recunoaște organizații de producători și organizații interprofesionale, cu excepția sectoarelor clar prevăzute de regulament și care au organizații comune, organizare comună a pieței specifică. Uh, pas la Qu'est-ce que ça veut dire en fait une reconnaissance și anume fructe și legume, hamei și vin. Ce înseamnă recunoașterea organizațiilor de producători de către un stat membru? Înseamnă și uh, scutirea de la anumite uh, reguli de concurență, și anume normele antitrust, adică în prezent uh, sarcina de a demonstra că aceste organizații lucrează împotriva regulilor concurenței revin organismelor care se ocupă de concurență și nu agricultorii trebuie să demonstreze că se organizează respectând normele de concurență. Deci pentru aceste organizații există excepții Domnul N a menționat acest lucru și aceste organizații își pot planifica producția în funcție de cerere fără ca acest lucru să meargă împotriva normelor de uh, concurență. Și acesta este un element important. Nu există cota, cote administrate fixate, însă o organizație de producători recunoscută ca atare își poate planifica producția în funcție de cerere. Ea poate face investiții comune, poate acționa, poate vinde și negocia în calitate de organizație a producătorilor. Uh, deci există o consolidare a acestui rol pentru toate sectoarele în uh, noua reformă. Apoi, Ați vorbit și anul de referință 2011 și de temerea vis-a-vis -vis de tinerii agricultori. Dar anul de referință 2011 pentru agricultori înseamnă cu excepția tinerilor agricultori care încep activitatea în 2012 sau 2013. Vor fi și alte excepții și singurul lucru pe care vom vrea să-l evităm este ca acum, odată ce am anunțat faptul că va exista o redefinire a drepturilor de plată pentru că vor exista și noi supra suprafețe care vor deveni eligibile, vrem să evităm să existe agricultori care, între ghilimele, să apară de, de pe o zi pe alta tocmai pentru a beneficia de acest drept la plată. De aceea am pus ca referire, de, an de referință 2011, dar sigur că tinerii agricultori care uh, încep activitatea în 2012 sau 2013 vor uh, uh, avea uh, dreptul la aceste plăți. Pentru plafonare ați dat un exemplu tocmai unde nu se pune problema plafonării, cooperativele sau organizațiile, asociațiile care depun cereri de plată pentru mai multe sute sau chiar mii de agricultori, dar dreptul la plată este calculat individual pentru fiecare agricultor. Faptul că dumneavoastră prestați un serviciu pentru a solicita uh, o plată în mod colectiv nu pune probleme. Uh, plățile se aplică drepturilor individuale de plată și nu platformelor colective uh, care prestează doar acest serviciu pentru agricultori. Problema agricultorilor activ. Și eu aș fi dorit uh, ca această definiție să fie mult mai precisă. Dar predecesorii mei și Uniunea Europeană și-au luat angajamente pe lângă Organizația Mondială a Comerțului să nu lege ajutoarele directe pentru producție, să le decupleze. Și Eh, domnul eh, eh, Bolli știe foarte bine despre ce este vorba, pentru că și el a fost implicat în aceste discuții. Deci nu putem pune în definiția agricultorului activ elemente legate de producție sau de un factor de producție, oricare ar fi el. De aceea am pus alte elemente pentru a elimina această um, problemă. Există și o altă definiție care spune că fiecare stat membru va trebui să definească un minim de activități pe aceste terenuri pentru ca un agricultor să fie recunoscut ca agricultor activ. Și acest lucru ne permite să eliminăm pe cei care um, evită nivelul veniturilor uh, pentru a, uh, ca ei să nu poată uh, obține venituri. De ce am pus limita de 7.000 uh, de euro și de ce nu se aplică celor care au mai puțin de 5.000 de euro european subvenții, pentru că există multe exploatații medii în această categorie și exploatații mai reactive, care au câteva milioane de euro de subvenții pentru că lucrează zeci de hectare, dar au și un venit exterior și nu am vrut să eliminăm din definiția agricultorului activ pe uh, acești agricultori pluriactivi, pentru că în unele regiuni ei sunt foarte importanți. Au fost unii care au spus aici că ar fi fost suficiente câteva zeci de pagini de regulament și nu o propunere atât de complexă. Însă agricultura Uniunii Europene este complexă și fiecare dintre noastre vreți ca specificitatea noastră să fie luată în considerare și să fie protejată totodată. Însă PAC este o politică comună și aceste reguli trebuie definite la nivel comunitar, pentru că dacă o face fiecare stat membru, atunci nu mai avem o politică comună. Iată deci de ce nu putem avea câteva zeci de pagini pentru a ține seama în ele de toate specificitățile Poloniei, Regatului Unit, Spaniei, uh, Finlandei sau a unui alt stat membru. Sunt de acord că această complexitate Uh, tată nu trebuie să, înseam, să însemne și o lege foarte complicată. Am transmis deja fiecărui ministru al agriculturii și membrilor Comisiei Agri lista cu toate elementele de simplificare în proiectul de regulament pe care l-am redactat. Aștept acum același efort din partea administrațiilor naționale și regionale pentru ca uh, ceea ce dumneavoastră veți aplica pe teren să fie cât se poate de simplu și efortul trebuie să fie unul comun, pentru că uh, Deși Bruxelles uh, definește regulamentele comunitare, aplicarea lor se face de administrațiile naționale și regionale. Prin urmare, sper că toată lumea va face cel puțin efortul pe care l-a făcut deja Comisia pentru a nu complica lucrurile, inclusiv Consiliul și Parlamentul, atunci când vor uh, defini amendamentele la propunere. Sunt de acord că trebuie să îmbunătățim propunerea, dar să, nu, să încercăm să nu o complicăm și mai mult. În ceea ce privește problema ecologizării, revin asupra ei pentru că sunt uimit să văd că sunt persoane în această sală care au participat deja la alte reuniuni în ultimele săptămâni în care am clarificat anumite lucruri, dar ei revin la aceeași problemă. 7% uh, uh, infrastructură de ecologizare. Spun din nou, 7% nu înseamnă infrastructură de ecologizare. Sper să rețineți acest lucru. Asta a spus Comisia, nu a spus uh, niciodată într-un text legislativ 7% infrastructură ecologică. S-a spus că 7% se referă și la suprafețe care nu sunt acum eligibile pentru că sunt ocupate de vegetație neproductivă pe care agricultorii adesea le exclud tocmai pentru că nu sunt eligibile. Ceea ce dorim noi să facem este să combinăm acest obiectiv pe care și-l asumă agricultura uh, europeană al uh, producției alimentare și am prezentat toate obiectivele care susțin aceast, acest lucru și competitivitatea, dar să nu uităm că se vorbea aici despre uh, dezbaterea publică. Să nu uităm ce se așteaptă de la noi și de la politica agricolă comună. Și faptul că uh, Comisia a propus un buget consistent, dar nu s-a luat încă o decizie în acest sens. Cred că este important să arătăm că vorbim despre un, opac care susține producția agricolă și în special producția alimentară și că putem face totodată și o bună gestionare a resurselor naturale. De ce nu am amestecat cu măsurile de agromediu? tocmai pentru a lăsa statelor membre dreptul de a uh, ține seama de specificitățile uh, de mediu în cadrul acestor măsuri de agrimediu și pentru a avea uh, o perspectivă de același gen în toată Uniunea Europeană. Dacă va fi cazul, vom discuta, dar cred că este important să reținem acest lucru. Cei 30% prevăzuți pentru ecologizare sunt pentru agricultori, pentru nimeni altcineva și cred că este mai bine ca acești 30% să rămână în plățile directe definind astfel faptul că ei nu merg în afara politicii agricole comune. Cred că aceste lucruri sunt uh, importante și nu trebuie uitate. O să mă opresc aici, reamintindu-vă încă o dată că uh, creșterea ecologică va fi asigurată de măsuri importante, fără precedent, pe care am dorit să le legăm de această politică agricolă comună, datorită rolul lor, rolului lor de inovare și uh, cercetare în agricultură. Așa putem asigura o creștere ecologică, dar asta nu exclude practicile agricole simple, care țin și ele seama de această ecologizare. Mulțumesc frumos! Dziękuję bardzo. Przewodniczący De Castro nie wyraża chęci zabrania głosu. Mulțumesc foarte mult. Domnul De Castro nu dorește să ia cuvântul, așa că îi mulțumim. Doamnelor și domnilor, aș dori să le mulțumesc tuturor europarlamentarilor care au participat la această discuție. Vă mulțumesc că ați fost dispuși să ascultați organizațiile de agricultori. Le voi mulțumi acum și acelora care au venit astăzi aici, au ascultat ceea ce s-au spus, ce s-a spus și au luat cuvântul. Îmi pare rău că nu am putut să dau cuvântul fiecăruia dintre dumneavoastră. Aș dori să încurajez toate organizațiile de agricultori să țină deschis această dezbatere în regiunile de unde provin și în țările din care provin. Această dezbatere ar trebui să continue. Organizațiile ar trebui să invite și miniștri și parlamentarii să ia parte la această discuție. Așa cum știți, deciziile cu privire la PAC se vor lua în egală măsură de Consiliu și de Parlamentul European așa că această discuție trebuie să fie continuată. Trebuie să fiți convinși că, într-adevăr, aveți o influență în ceea ce privește forma finală a viitoarei politici agricole comune. Mulțumesc foarte mult, reuniunea s-a închis. Grazie, Marek. Very well indeed. it's always like this, you know, when you invite 10, you should invite...